Dear colleagues, let's start uh, our afternoon session with point 11 of our... Dragi colegi, haideți să începem reuniunea din această dupămasă. Punctul 11 de pe ordinea de zi, Audia Republică privind uh, finanțare durabilă. Spun bun venit invitațiilor noștri distinși, Erica, Eric Asher, Michel Arita și Joshua Ryan Collins. Vă mulțumesc pentru prezență la această audiere care se desfășoară în contextul unui raport din proprie inițiativă a Comisia Econ privind uh, finanțare durabilă. Proposal from European Commission Știți că așteptăm o propunere din partea Comisiei pe acest subiect în luna mai și am dedicat o atenție importantă acestui subiect. Este o mare plăcere să putem să discutăm această temă alături de distinșii noștri oaspeți de astăzi. Este o mare plăcere să fie prezent alături de noi Michel Alieta, care a studiat conceptul reglementării într-un context mai cuprinzător, plecând de la caracteristicile ordinii globale, care au o importanță tot mai mare pentru noi toți, și aplică diferite categorii unor uh, subiecte specifice. Deci avem așteptări înalte de la această audiere. Fiecare vorbitor are la dispoziție 10 minute pentru prezentare, după care vom da cuvântul raportoarei și uh, colegilor care doresc să ia cuvântul de asemenea. Deci aș dori să-i dau cuvântul primului vorbitor, uh, Eric Asher, Um, directorul uh, inițiativei uh, programului Națiunilor Unite pentru finanțare. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule pre- uh, președinte Gualtieri, doamna raportor Scott Cato. Este o plăcere să fiu astăzi aici. Dacă este să ne uităm înapoi, în urmă cu 25 de ani, un grup de patru bănci și societăți de asigurare care s-au întâlnit uh, cu ocazia summitului uh, de la Rio și-au dat seama că finanțarea durabilă ar trebui să aibă un uh, rol mai important. Și așa s-a născut inițiativa UNEP în cadrul ONU, pe care am onoarea să o prezidez astăzi considerațiile de mediu acum se regăsesc uh, în lumea practică. Pactul global din 2006 a stabilit principiul investițiilor durabile. În acest moment, 70% din investitorii globali și-au asumat acest principiu. În anul 2012, împreună cu Ban Ki-moon, am lansat principiul uh, Uh, asigurărilor uh, durabile, care reprezintă acum 25% din polițele de asigurare globală. Apoi, în urma inițiativei de la Bursa din New York, 68 uh, din, cele mai importan- din cei mai importanți actori FEBUR se, se preocupă și ei de, de finanțarea durabilă, chiar dacă sectorul financiar a registrat progrese importante. În mod voluntar din 1992, societatea și mediul de guvernare au asistat la modificări pe care nimeni nu ar fi putut să le prevadă în trecut. Știți cu toții care sunt evenimentele în anul 2017. Anul 2017 a fost cel mai călduros an din uh, istoria, a depășit ce se întâmplase în anul 2016. Am asistat la numeroase uh, uragane, la inundații care au dus la miliarde de uh, daune materiale. Aceste daune nu sunt legate doar de schimbările climatice, dar și trebuie să ne gândim că există resurse tot mai puține pe, pe planetă. În, ultim, în ultimul secol, 4, 50% din laștin, 40% din, uh, uh, din pădure au fost pierdute. Deci, ne aflăm la o răscruce uh, de, de drumuri și trebuie să ne îndreptăm mai mult înspre o gestionare a riscurilor uh, orientată pe uh, viitor care să permită o tranziție la, înspre economii cu, o, cu reducere a cu emisii tot mai reduse de dioxid de carbon. La asemenea răscruce de drumuri, grupul de lucru, ă, activitatea grupului de lucru în alt nivel privind finanțarea durabilă este deosebit de importantă. Se desfășoară ă, activități în acest sens și în ă, China, pentru ca arhitectura financiară să devină tot mai durabilă. Comisia Europeană și, în general, Uniunea Europeană își doresc să ajungă la un sistem financiar durabil și eforturile Uniunii Europene sunt foarte importante dacă Europa își dorește să aibă un rol de lider în această tranziție înspre o economie mai durabilă și o societate mai durabilă. Și acum aș dori să vă transmit câteva din recomandările acestui uh, grup de lucru la, în, la un alt uh, nivel ținând seama și de proiectul de uh, raport uh, în vederea uh, raportului pregătit de Comisia Econ. Aceste recomandări, dacă vor, vor fi puse în aplicare în întregime, vor duce la o îmbunătățire a abordării sectorului financiar din Europa înspre o sustenabilitate uh, durabilă. O să mă refer la câteva recomandări specifice. În primul rând, în ceea ce privește domeniul de aplicare și părțile uh, interesate. Deși se face trimitere la obiectivele de dezvoltare uh, durabilă, în acest moment recomandările se axează mai mult pe componenta verde și anume uh, schimbările climatice și agenda de atenuare a schimbă, și adaptare la schimbările climatice. Finanțarea durabilă nu este doar un instrument intern în cadrul frontierelor europene, dar trebui să fie înțeles ca un instrument pentru a face față și presiunilor externe, migrației, siguranța alimentară, dimensiunea, dimensiunea de dezvoltare lipsește și dimensiunea socială este privită doar uh, pe plan uh, uh, local și ne îngrijorează de asemenea faptul că lipsește veriga sistemului bancar. Din punctul de vedere al domeniului de aplicare, trebuie evaluat, trebuie implicate mai mult băncile în acțiunile Comisiei Europene. Taxonomia. Taxonomia poate fi un element unificator în acest raport. Taxonomia propusă își dorește să acopere un, um, tot mai multe categorii plecând de la o abordare sectorială. Cu alte cuvinte, trebuie să fie uh, identificate, redactată o listă pozitivă, diferite, diferite sectoare relevante. O abo- această abordare sectorială va fi folosită pentru redirecționarea fluxurilor între mediile de afaceri deja existente. Însă, această abordare s-ar putea să nu poată să țină să nu țină pasul cu, schimb cu evoluțiile foarte rapide. Într-o economie care se bazează tot mai mult pe servicii și pe tehnologie în evoluție rapidă, uh, va, viitorul serviciilor se va baza pe pe mobilitate și nu pe producția de mașini, de exemplu. Și cred că următorul pas în analiza guvernamentală privind durabilitatea trebuie să fie una mai cuprinzătoare care să cuprindă atât impactul pozitiv cât și cel negativ. Dacă vom face acest lucru, ne vom pregăti o economie, vom pregăti o economie care va fi mai Uh, rezilientă și care va funcționa pentru obiectivele de dezvoltare durabilă. Un grup de investitori și de bănci au uh, lucrat pentru a, evolua, uh, a examina impactul uh, potențial pozitiv și putem să stăm la dispoziție Comisiei Europene și ne bucură faptul că această abordare deja se regăsește în, în proiectul de raport. Responsabilitățile fiduciare sunt un concept care a apărut din anul 2005. Uh, mm, mai de curând am discutat cu mai mult de 400 de factori de decizie uh, uh, politici, investitori, pentru a clarifica acest uh, concept de responsabilitate fiduciară care este prea puțin în, uh, înțeles și transmitem un uh, mesaj uh, clar investitorii trebuie să țină seama de dimensiunea de mediu și, de fapt, noțiunea, acest, această noțiune se referă la faptul că toate, toate consecințele unei investiții trebuie să fie cântărite, inclusiv uh, chestiunile de mediu și cele sociale. Aceste responsabilități sunt codificate, de exemplu, în cadrul de reglementare european, cum ar fi MIFI 2, însă nu într-un grad suficient și încurajăm ca aceste responsabilități ale investitorilor să fie clarificate și mai mult. Deci uh, susținem abordarea propusă în, în, uh, în acest raport și sperăm că Uniunea Europeană va merge înainte în ceea ce privește acest subiect important. Asigurarea. Asigurările trebuie să înțeleagă, să gestioneze și să își asume uh, riscurile și um, societățile de asigurare au un rol de gestionare uh, de gestionare a, a riscurilor, de, de entități care își asumă aceste riscuri și le gestionează prin gestionarea unor active. În calitate de, gest- de entități care gestionează uh, riscurile, societățile de asigurări uh, au un rol foarte important, sunt utile pentru planificarea urbană, pentru pregătirea de a face față unor uh, catastrofe naturale. Deci, din acest punct de vedere, există o expertiză importantă deținută deja de aceste societăți de asigurări care ar putea fi folosite, uh, folosită și de legiuitorii europeni. Aceste societăți de asigurări, de asemenea, absorb mm, consecințele negative a unor dezastre naturale. Stabilirea prețurilor pentru anumite riscuri este utilă pentru evitarea mm, construirii, de exemplu, în, în unele zone periculoase expuse unor dezastre naturale. Chestiunile de durabilitate se regăsesc tot mai mult în centrul uh, activităților societăților de asigurări. Se lucrează, de exemplu, la orientări uh, globale în uh, uh, stabilirea prețurilor, de exemplu, pentru o poliță de asigurare. Deci, din punctul de vedere al rolului societăților de, de asigurări, ar trebui să fie explorat mai mult rolul pe care îl au acestea în calitate de uh, gestionari ai uh, riscului. Aproape am terminat. În ceea ce privește drepturile omului, s-a înregistrat deja o tranziție importantă în ultimii ani. Principiile călăuzitare ale Națiunilor Unite privind uh, afaceri și drepturile omului, au, de, au devenit standardul uh, global din acest punct de vedere. Există un plan de acțiune pentru uh, democrație și drepturile omului și aceste principii generale trebuie să fie clarificate și înțelese de toată lumea. Însă uh, această această, această chestiune nu se reflectă în raportul grupului la, care se ocupă de acest subiect la înalt nivel. Ultimul punct, eficiența energetică și infrastructura durabilă. Domeniul construcțiilor trebuie să-și uh, reducă până în 2050 emisiile cu 75%, ceea ce ar necesita investiții anuale de sute de miliarde de, de dolari. Deci ne bucură faptul că uh, eficiența energetică este o prioritate pentru Comisia Europeană. Și Peter Sweetman, raportor pe acest subiect, este alături de mine astăzi. natura pe termen lung a clădirilor și uh, mi se pare că este un aspect similar cu infrastructura de construcții. Clădirile devin o parte componentă a unor sisteme energetice tot mai uh, dinamice și au potențialul uh, de a uh, demara un cerc uh, virtuos. obiectivele de eficiență energetică ar trebui să fie precizate mult mai în uh, detaliu pentru a permite o agregare adecvată în instituțiile financiare. Recomandăm de asemenea ca chestiunile legate de construcții să devină obligatorii în uh, cadrul legislativ al Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Thank you. Now... Michel Aieta, uh, currently scientific Michel Aieta, consilier științific la Centrul pentru Studii Internaționale și Previziuni. Cu o mare experiență. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur că mă invitați la această audiere. O să profit de traducerea simultană ca să vorbesc în limba franceză voi vorbi astfel mai bine. Este un subiect uh, complicat. O să insist pe două aspecte din punctul de vedere al economiei politice. Unul se referă la răspunderea politică, astfel încât uh, finanțele să poată să ne ajute în uh, tragedia care are loc uh, actualmente și apoi o transformare a modului de producție către o creștere durabilă. Există riscuri colective care pot să aibă loc uh, mult mai în viitor decât pot să prevadă decidenții politici sau financiari. Incertitudinile sunt radicale, iar metoda evaluării riscului clasică nu mai merge incertitudinea radicală care transformă relația între finanțe și politică uh, de, în trei feluri. Problemele de climă și problemele din sistemul financiar sunt interdependente, ducând la un sistem, risc, risc sistemic necunoscut până acum, ceea ce afectează direct uh, asigurările și modul lor uh, de evoluție, pentru că evaluarea riscului are loc în alt fel. În al doilea rând, a uh, depăși această problemă înseamnă să ai priorități politice care să depășească uh, ciclul electoral. Asta e o mare problemă în Occident. Aici este importantă cooperarea transnațională pentru a avea bunuri colective produse în context de incertitudine tehnologică, așa cum este cazul pentru multe dintre noile tehnologii de mediu și uh, noi tehnologii. Iar asta înseamnă și o conlucrare pe planul UE dincolo de apartenența politică. E vorba de o strategie uh, pe un termen de 30 de ani care se aducă aici sectorul privat uh, la înălțimea unor uh, mii de milioane de euro investiți. Ce trebuie făcut astfel? În primul rând, să se determine prioritățile de investiții. Aici intervine valoarea de valoare adăugată europeană cu ajutorul bugetului european plus resurse proprii suplimentare. Ce este valoarea adăugată sau plus valoarea europeană? Este ceea ce poate fi produs în Uniunea Europeană și care nu uh, se uh, întretaie cu principiul de subsidiaritate, adică țările singure nu pot să obțină așa ceva. Trebuie să fie o relație win-win și să se definească niște criterii pentru astfel de investiții. De aceea e nevoie și de garanții pentru asta e nevoie de o consolidare a, a bugetului european cu resurse proprii suplimentare în funcție de prioritățile alese. Care ar fi atunci instrumentele, dar și actorii implicați într-un astfel de scenariu? Instrumentele pot să vizeze tarificarea uh, dioxidului de carbon, dar asta nu este așa de simplu pe cât cred economiștii clasici. Această tarificare a dioxidului de carbon, carbon uh, încurajează scăderea prețurilor, dar și inovarea. Sunt mai multe opțiuni, trebuie să fie înțelese diferențele. Taxa carbon este cunoscută, simplu de aplicat, mai mulți bani la bugetul de stat, dar nu se garantează reducerea precisă țintită a emisiilor. Cap and trade, dreptul de poluare negociabil. Aici problema este certitudinea evoluției prețului, prețului, așa cum s-a văzut în ultimii ani, din păcate. Și atunci, dacă mergem pe această cale a dreptului de a polua, trebuie să vedem ce se petrece pe piața de licitații, dar asta nu înseamnă că uh, există gratuitate pentru poluator, iar plafonul acceptat al emisiilor trebuie să poată să se schimbe, să evolueze, în funcție de ce se întâmplă și să poată să fie ajustat pentru a putea ține pasul uh, economiei, ceea ce înseamnă de obicei o evaluare care depășește plafonul. Apoi, un alt concept. Prețul noțional acel shadow price care se incorporează în investițiile financiare pentru a orienta investițiile către cercetare și inovare ecologice. Și atunci, <clears throat> prețul dioxidului de carbon, pe de-o parte, și taxa respectivă, și pe de altă parte, uh, activitățile de, uh, de reducere ar putea să converbă, convergă. prin prețul uh, noțional. Asta ar fi prima caracteristică. Tipul de instrumente care vom vedea trebuie să fie combinate. Un alt concept uh, se referă la transformarea sectorului financiar pentru inovație, pentru investiții, mai ales în marile infrastructuri. De ce sunt probleme? Pentru că instituțiile financiare vizate trebuie să împace eh, diverse perturbări, pe de o parte randamentul social al acestor activități de reducere și pe de altă parte nevoia lor de a face profit. Pentru că, pe de altă parte, aceste investiții nu aduc eh, profit decât mult mai târziu în timp, apoi eh, principiul externalității rețelelor, care nici el nu este inclus inițial, și pentru că piața nu ia întotdeauna în calcul beneficiile suplimentare asupra sănătății, asupra siguranței și securității sau asupra um, altor aspecte care sunt impactate direct de aceste evoluții. Lucruri care astăzi nu sunt considerate în uh, cadrul internațional actual. Apoi, uh, rolul preponderent al uh, agenților de investiții publice care pot să facă astfel de demersuri. Apoi, uh, investitori, investitorii responsabili, instituționali, care au capacitatea de a influența guvernanța corporațiilor și a firmelor în sensul îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă și apoi băncile centrale care pot să incorporeze aceste aspecte în politicile lor macroprudențiale pentru ca să existe atunci o viziune asupra acestor active sigure. Nu mai am mult timp la dispoziție și m-aș concentra asupra politicilor macroeconomice. Am făcut o simulare cu un model care merge mult mai departe de cel al lui Nordhaus, pentru că el uh, include și moneda și actorii financiari. Deci cum să se orienteze o politică economică cu o tranziție uh, Uh, uh, energetică treptată către economie verde, în ciuda incertitudinilor și în ciuda diferențelor de tehnologie existente uh, când vine vorba de emisiile de dioxid de carbon. Trebuie combinate, repet, aceste lucruri, așa cum s-au văzut și din simulări, adică taxa de carbon, subvențiile pentru investițiile ecologice și rata dobânzii ecologică sau verde care să determine investițiile care vizează direct uh, emisii scăzute de CO2. Aceste lucruri sunt luate în calcul luându-se uh, în, uh, în vedere o serie de pagube și probleme foarte grave care pot să apară, deci dincolo de modelul Nordhaus. Taxa de carbon trebuie să fie foarte uh, ridicată inițial, piața va putea acționa apoi pentru a uh, uh, corija sau corecta aceste tendințe penalizând penalizând firmele care nu se adaptează și care o să simtă pe pielea lor aceste lucruri. Apoi mai există un scenariu cu această taxă pe dioxid de carbon să se ajungă chiar la instabilitate politică. Taxa de, pe CO2 plus investițiile țintite pot să ducă la o situație mai progresivă și mai flexibilă. Deci, până la urmă, să se ajungă la favorizarea acestor investiții pentru producție cu um, emisii reduse de dioxid de carbon. Dacă combinăm și criteriul reducerilor, putem avea investiții în acest sens fără a devaloriza prea repede capitalul firmelor care continuă să polueze. Însă această tranziție dorită este încetinită și dacă asta se întâmplă, cumva traiectoria nu mai este cea dorită în funcție de reducerea cu un grad sau două și așa mai departe. Deci, dacă avem o garantare publică a investițiilor verzi, atunci avem o rentabilitate sporită a investițiilor în acest sector, pentru că costul capitalului scade. Asta este interesant pentru că în acel moment poate să existe o tranziție cu o mai bună rentabilitate în condițiile în care nici sectorul financiar nu este perturbat, pentru că cum ajungem la această rata dobânzii verde, Banca uh, Europeană, Banca Centrală furnizează o garantare uh, a, a acestor investiții. Nu există investiție sigură dacă nu intervine Banca Centrală Europeană cu politica sa de garantare și macroprudențială specific în acest sector sau în sectoarele verzi, se aduc astfel uh, garanții de către Banca Centrală Europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Domnul Collins, Joshua e? Thank you very much. Uh, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru această invitație astăzi aici. Am să încerc să îmi concentrez comentariile pe sectorul bancar și rolul politicilor de monitorizare și regulamentelor financiare, pentru că în acest domeniu am mai multă expertiză, peste zece ani de muncă în acest uh, domeniu, în Londra. Primul punct pe care ar vrea să-l subliniez reprezintă scara provocării cu care ne confruntăm acum. Și um, au existat foarte multe contribuții interesate, interesante. O, e vorba de o sumă imensă în fiecare an, deci provocarea este uh, imensă și uh, pe bună dreptate s-a subliniat că nu ne putem doar bizui pe sectorul public pentru a face față acestor provocări. Trebuie să, provo- să mobilizăm întregul sector financiar. Dar în sectorul financiar, uh, există mai mulți actori decât doar unul, doi. Există mai multe tipuri de piețe de capital și așa cum s-a spus adineauri, uh, aceste piețe au un rol capital pe care îl pot îndeplini. Însă, primul punct de subliniat este că piețele de capital și guvernele în domeniu, evident, în momentul în care fac cheltuieli sau investesc, uh, cheltuie sau investesc bani care există, deci le iau, iau aceste sume din alte părți ale economiei. Altfel, bărcile comerciale, în momentul în care acestea doresc să cheltuie bani, creează bani proaspeți și le acordă fie prin sub formă de credite, fiind probabil, nu știu, creditarea sau crearea de credit este poate termenul cel mai corect în momentul în care aceste bănci comerciale acordă aceste împrumuturi. Și, de fapt, băncile creează cam 90% din toți banii proaspeți din uh, Uniunea Europeană. Și dacă vrem să facem față acestei perioade de tranziție la adevărata sa dimensiune, trebuie să ținem seama și de acest factor. Din păcate, există prea puține dovezi, precum că sistemul bancar, în momentul de față, așa cum e el construit, este la înălțimea așteptărilor și a misiunii. În parte pentru că schimbările climatice sunt complexe, un proces complex, impactul acestora este foarte imprevizibil, există foarte multe evoluții neliniare, cu schimbări, cu potențiale, cu diferite puncte de răscruce, cu uh, perioade ciclice și e foarte greu să prevezi aceste evoluții. Și, în fond, nu a fost, uh, piețele acestea nu au fost construite pentru acest tip de intervenții. Și nu sunt echipate pentru a face față acestor evoluții, acestei dinamici, așa cum s-a spus uh, și așa cum a spus și Michel în comentariile sale. Și există și o proastă tarificare a acestor probleme pe piața de capital. Acest lucru a fost bine descris pentru că e unul din cele mai mari eșecuri ale piețelor de capital. Acum întrebarea este ce putem face acum? Cele mai multe complicbuții în raportul Ashley, spre exemplu, reprezintă pași înainte foarte uh, bineveniți. Impozitarea va fi cu siguranță un, un de ajutor în acest sens, așa cum s-a subliniat. Dar, din punctul meu de vedere, ceea ce lipsește din raport este atenția care trebuie să fie acordată uh, sistemului um, bancar și felul în care acesta va fi măsură să facă față tranziției. Cred că a venit momentul să vorbim despre o dezvăluire voluntară în jurul acestor uh, uh, um, acestor active bazate pe uh, carbon, uh, e clar că e vorba de un cadru extrem de sofisticat și piețele acestea timp de ani de zile au funcționat, dar uh, nu s-a știut exact care erau volumele acestor piețe. Deci nu este niciun Există reglementare la nivel internațional, la nivel de bănci centrale, care cer băncilor comerciale să dezvăluie pe bază voluntară atunci când e necesară această informație. Însă eu cred că acum trebuie să fie ceva obligatoriu și uh, să fie dezvăluit în mod public. Însă trebuie să mergem și mai departe de atât. Pentru că una dintre învățămintele cheie ce se desprinde din criză, unul dintre aceste învățăminte, este faptul că uh, of, tradițional vorbind, uh, se pleacă de la ideea că dacă lași piețele să acționeze, acestea vor optimiza situația. Acest lucru nu mai e valabil. Și a devenit absolut clar și limpede că băncile ca atare, dacă trebuie să-și dezvolte propriile lor uh, uh, sisteme de măsurare a riscului, um, se, se dedau la speculație. Și E nevoie astfel de măsuri de reglementare. E vorba de cadrul sau de politicile macroprudențiale ca și a existat un mandat foarte clar în acest sens, um, cel puțin în Regatul Unit, Banca Angliei a făcut acest lucru în mai mică măsură și în Uniunea Europeană. Ideea este să facem față unui risc sistemic în loc să ne concentrăm doar pe riscul individual al fiecarei bănci. Și unul din factorii cheie care a fost identificat este că acolo unde există risc sistemic e uh, pe piață, real și am, trebuie să încerci să convingi bancherii centrali să ceară dezvăluirea acestor informații din partea băncilor uh, comerciale. Acum, ideea este că nu știm exact care e volumul de risc și nu suntem siguri cam cât de mare este această bulă. O să aflăm când va, când va izbucni această bulă, când se va sparge și vom vedea exact. Asta e o problemă. Acum, ideea este că tranziția și riscul pe care îl presupun schimbările climatice pot să se transforme în risc, risc sistemic și nu e suficient să lăsăm băncile în mod individual sau chiar uh, uh, sistemul ca atare fără reglementare fără a ține seama de acest uh, risc. Deci e clar că e nevoie de, nevoie de acțiune premergătoare de prevenire și tocmai asta încercăm să facem. Sunt foarte multe exemple acum în, bănci centrale care forțează anumite bănci comerciale să uh, nu mai intervină pe anumite segmente de creditare. Uh, unele sunt evidente, cum ar fi, spre exemplu, uh, credite către alte entități financiare um, care nu trebuie să fie uh, speculative și care ar trebui mai degrabă să fie concentrate pe economia reală. Și se pare că în Elveția, spre exemplu, există o corelație puternică între reducerea uh, riscului și implementarea unor astfel de măsuri. Și mă gândesc că și Banca Centrală Europeană ar putea să ia în considerare în mod serios acest lucru și să sporească capitalul sau poate alte forme de creditare care să fie sub uh, să fie reglementate printr-un ghid îndrumător în așa fel încât să evităm investițiile riscante. Pentru că s-ar putea să ajungem într-un impas Acum, cum putem face acest lucru? O altă metodă în afară de cea de a forța anumite bănci, tocmai pentru a contracara uh, aspectul ciclic și pentru a veni cu o marjă de siguranță, de protecție. Am putea avea credite ecologice, politici care sunt extrem de populare în Europa, în Franța, spre exemplu, aceste credite ecologice au fost utilizate ani de zile și cu destul de mult succes pentru a susține anumite sectoare strategice ale economiei. Și poți să ceri unei bănci să aibă, spre exemplu, din totalul său de uh, credite, 30% care să fie consacrate pe acest segment. Uh, Apoi, energiile regenerabile, spre exemplu, creditele acordate acestor programe au fost la un moment dat uh, prioritare și au fost uh, promovate de către băncile centrale. Deci, cred că acțiunile pe care le vom întreprinde pe viitor trebuie să cuprindă și această latură, creditele ecologice. Uh, Există alternative. Putem să, spre exemplu, am putea să cerem băncilor să aibă credite mai uh, puține și să spărească cota de uh, astfel de credite ecologice. Acum, intervenția nu trebuie să fie prea acută pentru că s-ar putea să destabilizăm sistemul și să obținem efectul contrar. Uh, în loc să avem o, o fluidificare a creditelor acordate, s-ar putea să existe o restricționare a acestora. Deci nu trebuie să intervenim prea mult, uh, ci să avem doar un ghid îndrumător pentru acest tip de creditare. Și în încheiere aș dori să mă refer la politicile de monitorizare, mai pe larg, pentru că a fost aspectul cel mai dezamăgitor, cred eu, din raport. Pentru că aceste politici nu prea au fost menționate cam deloc. Și probabil că e o problemă din multe puncte de vedere, dar, în mod clar, Există 60 de miliarde de euro în fiecare lună care sunt creați de către BCE și acest lucru are un efect imens asupra economiilor europene. Dar, din păcate, criteriul de durabilitate nu face parte în momentul în care se alocă aceste fonduri. Și uh, neutralitatea de piață nu înseamnă, de asemenea, uh, și uh, durabilitate sau orientare spre viitor. Și există o astfel de cercetare de către uh, uh, Institutul de Științe Economice din Londra, care demonstrează că creditele acestea au fost utilizate uh, pentru a susține sectoare care produc foarte multe uh, emisii de CO2. Uh, au fost emise diferite obligațiuni și, în fond, acest sistem, de fapt, discriminează întreprinderile mai mici, care sunt inovatoare și care au această latură ecologică și care doresc să investească în energii regenerabile. Și, în acest sens, e nevoie de o cercetare suplimentară. Și apelul meu către BCE este următorul. Să fie lider uh, Uh, pentru a încuraja băncile să dezvăluie care este riscul lor la nivel de carbon și să evalueze propriul lor risc uh, în bilanțul lor și, de asemenea, și în ceea ce privește uh, instrumentele colaterale. Eu cred că asta ar permite să oferim un exemplu demn de urmat către toate celelalte bănci. Mulțumesc foarte mult pentru aceste contribuții, pe un subiect foarte important, vreau să spun că aș fi mai degrabă în dezacord cu ceea ce a spus dumneavoastră și anume susținerea creditelor ecologice care reprezintă un factor și că, în fine, ar mai fi și alte alternative. Dacă s-ar crește capitalul, atunci s-ar putea la un moment dat prea mult, atunci să avem un efect negativ. Păi atunci ce facem? Rămâne situația așa cum e. Uh, IMM-urile trebuie de asemenea să fie susținute și să evităm orice instabilitate financiară. Și această, acest accent pus pe ecologizare trebuie să fie totuși proporționat. Și punctul meu de vedere este că singura alternativă atunci ar fi să nu mai facem nimic dacă nu ne concentrăm pe această uh, dimensiune ecologică. Trebuie să ne uităm la compoziția organică a diferitelor măsuri luate în paralel. Și asta s-a sugerat de altfel și în regulamentul financiar și acesta poate cu siguranță să contribuie pentru a merge în această direcție. Bun, acum a venit momentul să intervină raportorul și raportorii din umbră, însă am să transmit președinția colegului nostru, Marcus Ferber. Moli, te rog, ai cuvântul, Marcus, te rog. thank you. Îți mulțumesc, Roberto. Aș dori să mulțumesc invitațiilor noștri. Este extraordinar să avem alături de noi experți atât de pricepuți. Mă bucură faptul că ne-ați atras atenția asupra chestiunilor deficitare din raportul meu sau din raportul Hashleg, chestiunile de mediu și faptul că trebuie să ne gândim mai mult la măsurile de atenuare la schimbările climatice. Raportul HLEG se concentrează pe chestiunile uh, financiare și mai puțin pe cele bancare. Am încercat să echilibrăm puțin lucrurile. Cred că taxonomia propusă în raportul HLEG este importantă și trebuie să înțelegem ce înțelegem prin verde, dar sper că Parlamentul European va putea adopta o abordare și mai sofisticată și este foarte dificil să găsim o modalitate de a reflecta schimbarea naturii relațiilor economice cu o taxonomie precisă. Este o provocare pentru, pentru toată lumea și, nu știu, poate ideea unei etichetări dinamice s-ar putea să fie o parte a soluției. Și eu tind să mă gândesc uh, din nou la o taxare a dioxidului de carbon Poate merită să ne, gând- să ne gândim și la posibilitatea unei uh, orientări generale privind furnizarea de credite și la modul în care BCE decide să acorde credite. Din punctul de vedere al întrebărilor mele, o să mă concentrez pe această idee a asigurărilor și riscului. Este ideea centrală din punctul meu de vedere. Uh, Mă interesează foarte mult că în ideea dumneavoastră că nu profităm suficient de mult de societățile de asigurări în calitate de gestionare a riscului, însă este foarte dificil să gestionezi riscul într-o situație de incertitudine. Hashleg menționează agricultura ca un domeniu în care riscurile nu sunt bine uh, evaluate în acest moment din punctul de vedere al uh, folosirii excesive a îngrășămintelor chimice, erodarea solului și așa mai departe. Ați menționat construc, domeniul construcțiilor și asistăm la construcții noi, clădiri care apar și care ar putea să fie periclitate de riscul de inundații. Deci, credeți că toate aceste riscuri sunt bine reflectate și cum ar putea să se reflecte mai bine riscurile uh, pe viitor? A fost menționat Banca Centrală Europeană, însă nimeni nu a menționat Banca Europeană de Investiții a cărei activitate urmează să fie revizuită în acest an de exemplu, de curând au decis să împrumute proiectul gazoductului transadriatic, ceea ce mie mi se pare destul de problematic. Pe viitor, eu cred că ar trebui să, fie, să se investească doar în uh, proiecte care respectă acordul climatic de la Paris, deci în mic care să susțină combustibil uh, fosil. Mulțumesc, Sirpa! Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru prezentările foarte interesante care iluminează, ne aduc noi perspectiva la raportul nostru și anume activele care ar putea fi uh, folosite în sistemul bancar. Eu am o singură preocupare legată de această propunere și, nu, și mă îngrijorează puțin această taxonomie verde care să favorizeze investiții verzi. Investițiile verzi pot fi foarte verzi, dar pot fi extrem, extrem de riscante din punct de vedere financiar sau pot fi extrem de prost gestionate. Deci, mie nu îmi place acest uh, tratament favorabil așa numitor, între ghimele investiții uh, verzi. Pentru că trebuie să fie verzi, uh, dar și durabile conceptul activelor pierdute se apropie mai mult de incorporarea prețului uh, renunțării la acțiune în investițiile făcute. Însă ceea ce îmi lipsește mie până acum este dimensiunea indicatorilor. Știți că indicatorii se, re, se referă la emisii de dioxid de, de, de carbon, eh, emisii din uh, energii tradiționale, regenerabile, consumul de apă și așa mai departe. Deci există un set de indicatori și, măs- și analiza ciclului de viață, serviciile de ecosistem există. Deci mă întreb, nu am avea nevoie în primul rând de indicatori, ca un fel de contabilizare. Și apoi să putem decide care este uh, procentul dacă se justifică o etichetare verde sau nu. Mi se pare că ar fi o abordare mult mai bună decât această încercare de a defini ce este verde. Și ultimul punct, eu nu sunt convinsă de taxa pe dioxid de carbon. Aș dori să aflu mai multe din partea noastră vis-a-vis de acești indicatori și care ar fi celelalte măsuri posibile pentru a incorpora a, proasta funcționare a pieței și lipsa de acțiuni privind reglementarea sectorului financiar. Mulțumesc, Sirpa Pol, dorești și tu să iei cuvântul. Vă mulțumesc, mulțumesc invitațiilor pentru contribuțiile lor. Este o dezbatere oportună. Cred că avem nevoie de o abordare cuprinzătoare, de fapt avem nevoie de mult timp de asemenea abordare cuprinzătoare a finanțelor sustenabile. Există o bună voință, însă activitățile sunt foarte împrăștiate, foarte fărâmițate în acest domeniu, în acest domeniu și abordarea, raportul grupului în înalt uh, nivel uh, poate este o oportunitate să ne apropiem mai mult și va trebui să stabilim un cadru pe care să-l umplem apoi în mod continuu una din preocupările, o întrebare în aceeași, o întrebare în același timp formulată de unul din vorbitori. Deci preocuparea mea este că ajungem în situația în care o să așteptăm. Taxonomia este un bun început, însă ar trebui să lucrăm și la raportare și investiții pentru a ajunge pentru a nu ajunge în situația în care să așteptăm definitivarea taxonomiei Cel puțin doi vorbitori s-au referit la cum trebuie să ne asigurăm că stimulantele sunt um, se regăsesc la locurile potrivite. Poate puteți să ne dați mai multe detalii din acest punct de vedere, pentru că este deosebit de important ca această, pentru că această tranziție să se adeverească. Și este o, o în legătură cu Adonul Maro. Cred că este un lucru care se referă mai degrabă la sectorul financiar, ar fi locul logic de unde ar trebui, punctul logic de plecare, însă trebuie să ne uh, trebuie să ne asigurăm că avem o metodologie comună pentru expunerea riscurilor uh, activelor de pe, din bilanțul băncilor. Deci cum ne asigurăm că instituțiile financiare sunt stimulate, sunt încurajate să examineze aceste riscuri? Acest Brown add-on ar fi un punct de plecare, dar poate sunt și alte idei. Mulțumesc. Mirca. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru intervențiile excelente la care am asistat astăzi. Recomandările grupului de lucru la nivel înalt, HLEG, se bazează pe măsuri voluntare. Credeți că aceste uh, recomandări bazate pe măsuri voluntare sunt suficiente pentru a schimba stimulentele de pe piețele financiare, astfel încât investițiile să se îndrepte înspre obiective mai durabile. A doua întrebare se referă la uh, cadrul de reglementare a solvabilității. Grupul de lucru la înalt uh, nivel uh, prevede câteva derogări de la norm, proiectelor verzi, prevede derogări proiectelor verzi când vine vorba de solvabilitate. Însă ce se întâmplă cu riscul prețurilor? Acest lucru s-ar putea însă să agraveze și mai mult uh, riscurile cu care ne confruntăm. Mulțumesc, Liva. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru contribuțiile utile. De fapt, am o întrebare investitorii întotdeauna acțiunile lor vor fi determinate de profitul obținut în urma investițiilor și cu putem să ne asigurăm că acest profit este mai mare de pe urma unor produse durabile. Cum vom face acest lucru? Cum vom reuși să asigurăm acest profit mai mare, garantând în același timp egalitate de șanse între toate părțile interesate uh, implicate și ne, ne ducând la o destabilizare a piețelor uh, financiare. Mulțumesc, Dimitrios este ultimul de pe, ordine, de pe lista mea. Cred că prezentările de mai înainte a fost foarte interesantă pentru că uh, exemplifică o dezbatere care, din păcate, în Parlamentul European a început prea târziu. Cred că această dezbatere trebuie să fie intensificată și aprofundată. Există țări, cum ar fi China, unde se depun eforturi în acest domeniu cu succes, uh, succese absolut incredibile. În urmă cu câteva săptămâni, eu personal am văzut că China în domeniul cercetării și dezvoltării a, de, a depășit de departe Uniunea uh, Europeană. Deci, cred că, prin, uh, prin, cred că aceste prezentări ne ajută să completăm uh, acest raport din propria inițiativă care oricum se îndrepta într-o direcție bună. Proiectul de raport prezentat de doamna doamna Scott uh, Kate a fost unul foarte bun, însă cred că poate fi îmbunătățit. În ceea ce privește uh, taxonomia, necesitatea transparenței, raportării, sunt uh, de acord cu faptul că raportarea, punerea la dispoziție acestor informații trebuie să fie obligatorie, pentru că o reglementare voluntară a lăsat de dorit din punctul de vedere a rezultatelor ținute până acum. Aș avea o întrebare. Ați putea să ne furnizați mai multe informații în legătură cu ce putem să ne așteptăm din partea planului de acțiune din martie. Aveți uh, idei mai clare despre cum ar trebui să arate, cum va arăta acest plan de acțiune? Uh, sunt stabilite deja obiectivele care sunt uh, standardele care ar trebui să fie respectate sau uh, planul de acțiune va rămâne, va avea un caracter uh, general. Deci mă întreb dacă într-adevăr o să primim un plan de acțiune care să fie demn de acest nume, acțiune. Mulțumesc. Nimeni altcineva nu, mai, nu a mai dorit să intervină în mod spontan. Deci, Molly, o să folosim timp, timpul pe care îl avem și la punctul următor și mă întorc uh, din nou la invitații noștri. Dacă sunteți de acord, doar câte 3-4 minute aveți la dispoziție. Nu știu cine va începe. Sau respectăm aceeași ordine? O să încerc să fiu succint și să răspund la întrebările la care cred că pot să răspund. Am auzit ce credeți despre taxonomie. Este un instrument important, după părerea mea, ideea de a identifica lucrurile în mod specific. Trebuie să facem asta în mod inteligent. Trebuie să ai capacitatea de a identifica lucrurile și nu să te mulțumești cu o, li o listă. Apoi, asigurarea și uh, managerii de risc. Este aici o oportunitate, dar și un risc, pentru că e vorba de cei care, adică managerii de risc care recalculează prețul anual. Nu se uită mai departe de acest orizont temporal. Trebuie ca aceste lucruri să fie rezolvate în domeniul asigurărilor și, de fapt, în domeniul investițiilor s-a făcut ceva în acest sens. Se poate aplica asta și la asigurări Ideea este de a spune că acționează în interesul clienților și înțeleg uh, perspectiva pe termen mai lung, de pildă în agricultură, adică o anumită diligență care să fie respectată. Cât privește legătura cu guvernele, acestea trebuie să, să poarte pe termen lung și să mențină anumite costuri ale societății, dar au nevoie de informații din sectorul privat, care să-i ajute să planifice în acest sens. Doar 10% se cheltuiesc astăzi în domeniul prevenirii catastrofelor sau dezastrelor naturale și 90% uh, uh, sunt bani cheltuiți în urma acestora. Deci trebuie făcute mai multe eforturi pentru planificare și prevedere. BEI acum. N-aș intra în detalii, însă Vreau să reamintesc că în 2007 industria regenerabilor era destul de tânără și practic la vremea aceea cam singura instituție care a putut să, să uh, proptească, să sprijine această industrie tânără a fost uh, BEI, pentru că nu existau alte pârghii și riscurile erau foarte mari. Astăzi însă lucrurile s-au schimbat, scara a crescut și există portofolii eh, multiple care eh, sunt astăzi la dispoziție. Apoi măsurile de dezvăluire voluntară și altele. Nu vreau să spun că trebuie să fie ceva obligatoriu sau voluntar, dar trebuie să înțelegi cum funcționează lucrurile, pentru că dacă ai un sistem voluntar, Asta te ajută să vezi ce poate fi eventual, uh, ce poate deveni obligatoriu. Mă gândesc la sistemul francez. Și piața franceză a reacționat pozitiv, am auzit. Dacă mergi pe un sistem obligatoriu prea repede, s-ar putea să obții efectele inverse. Aș da cuvântul celorlalți membri ai panelului de vorbitări. Domnul Aglieta are cuvântul. nu s-a vorbit aici despre un lucru foarte important și anume că avem nevoie de o nouă industrie care trebuie să apară. Industria certificării. Ce înseamnă să încerci să reduci emisiile de gaze cu efect de seră? Adică, practic, tu acumulezi un capital care permite bunăstarea societății dar este ceva invizibil și atunci nimeni nu poate să-l uh, cuantifice. Și atunci, ceva ce este și mai important decât taxa pe carbon este a tocmai cuantifica un preț fictiv care să uh, fie înțeles ca atare de investitori și activitatea de reducere de emisii să fie considerată ca atare ca o activitate de investiții. Și, atenție, pot să apară și speculații bule în acest uh, domeniu. Orice întreprindere care face renovări energetice ale clădirilor poate să spună eu reduc emisiile, deci dați-mi credite gratuite. Pentru asta însă trebuie certificare. Trebuie să vedem cu anumit volum a fost redus ca atare, volum de emisii. Și se poate conferi un certificat carbon acestei um, întreprinderi care îți rambursează uh, Uh, cheltuielile fără a avea probleme de uh, lichidități. Deci, trebuie să ajungi la un volum măsurabil de uh, emisii care să fie cuantificat în aceste activități. Asta vreau să spun. În ce privește rolul BEI, m-aș referi la planul Juncker, care ar trebui să fie reformat, modificat. Deocamdată el este doar de sus în jos ca abordare, but, uh, nu este de jos în sus, ci de sus în jos. Se selecționează niște proiecte, dar nu ai o politică industrială ca atare. Poți să ai investiții care ar fi putut fi făcute de piață singură, fără nevoie să, nevoia de a avea planul Juncker e nevoie de criterii macroeconomice și în care să spui aceasta este politica industrială pe care ne dorim. Un al, doi lucru, un al doilea lucru de menționat. S-a vorbit despre băncile publice de investiții, cum ar fi Casa de, uh, de Puneri în Franța și așa mai departe. Ei bine, aceste entități, aceste întreprinderi financiare nu fac parte ca acționar din fondul uh, strategic european. Dacă ai pune în rețea toate băncile de dezvoltare din țările noastre și ele există, unele sunt chiar actori istorici pe piețele naționale și dacă ei devin actori, acționari uh, la fondul FC sub egida bei, atunci ai un capital și un efect de multiplicare mult mai mari și obții o masă financiară dirijată către uh, proiecte financiare bine țintite care pot să meargă la diverse niveluri, 300, 500, dacă aceste entități devin acționari responsabili în acest demers sub egida BI. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și în sfârșit dau cuvântul domnului Ryan Collins Mulțumesc foarte mult. Aș vorbi un pic despre Banca Europeană de Investiții și despre băncile publice, ca să mă refer la ce a spus Michel numai ce. s-a spus că BEI n-ar trebui să mai investească în uh, sectoare cu emisii ridicate, ca și pentru BCE, e același lucru. Trebuie să se dea exemplu pentru cei din sectorul bancar comercial. Însă, atenție! Aș nuanța. Există un subiect pe care raportul aș le- chiar identifică. Trebuie să avem suficiente proiecte care să fie finanțate. Nu e vorba numai de uh, ofertă, e vorba și de cerere care trebuie să fie stimulate. Și asta din pricina austerității care a domnit în ultimii șapte ani. Iar statele, cred, au o răspundere de ordin fiscal care să ușureze anumite presiuni și să favorizeze ocaziile și oportunitățile de proiecte la fața locului, uh, izolarea clădirilor, a gospodăriilor, energie regenerabile și așa mai departe, să existe o ambiție în acest sens în diverse țări. Dorința de a face, de a avea un astfel de obiectiv, de, de pildă izolarea locuințelor și dacă spui că asta e un obiectiv prioritar, atunci poate să vină și să se alăture și sectorul privat. Pentru că nu cred că ești într-o poziție prea bună atunci când spui sectorului privat, veniți și uh, finanțați voi toate aceste proiecte verzi. Cred că băncile de investiții au un mare rol de jucat aici și Michel are dreptate să se facă o rețea sub egida BEI pentru a, a ajunge la o evoluție sau la o transformare, într-adevăr, la o altă scară. S-a vorbit apoi și despre acele penalități uh, verzi, uh, brune și așa mai departe. S-au spus multe despre asta. Când privește IMM-urile și sprijinul de, pentru acestea, cercetările de la BEI vorbește despre un factor de ajustare de 25% care de fapt nu afectează în niciun fel investițiile eh, pentru IMM-uri. Trebuie să ajungi la o finanțare de 50 până la 100% ca să vezi eh, o schimbare ca tale. Și atunci eh, mul, mulți cred că multe bănci nu au suficient capital și ele sunt acum rugate să crediteze și mai mult sectorul verde să dea și mai mult capital, dar dacă nu ai cerere ca atare, este riscant. Și acel uh, nivel de penalizare uh, brun poate fi o abordare mai de tip win-win. Pentru că poți să calculezi aceste active brune în, în, ca pondere în totalul activelor, să se dea așadar o mai mare flexibilitate băncilor și, în general, politica de credite ar trebui să fie regândită. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici la audiere. Continuăm cu același subiect, dar de asta dată dau cuvântul doamnei raportor, doamnei Molly Scott Cato. Vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult și mi-ar place să ne mai vedem și în viitor. Iată, sunt uh, vești bune pentru noi, cei care de zeci de ani ne tot batem pentru uh, uh, lupta împotriva schimbărilor climatice. Ideea este de a ne concentra pe industrie și pe emisiile din industrie. Dar acum ne gândim și la partea financiară, la finanțarea activităților care pot să ne ajute pentru accelerarea către o uh, Uh, tranzi tranziției. Ideea este de a decarboniza economia și Parlamentul trebuie să înțeleagă modul în care un sistem financiar poate să fie reformat, schimbat uh, și să, care să nu descurajeze această tranziție. Așa cum s-a spus, majoritatea creditelor uh, nu se potrivesc cu criteriile uh, de mediu, sociale, de guvernanță corporată sau de uh, criterii din uh, acordurile internaționale în materie. Comisia Europeană vorbește despre investiții de mii de milioane care sunt necesari pentru a ne atinge obiectivele de dezvoltare rurabilă pentru a avea finanțare durabilă trebuie să ai un sistem de stimulente pentru ca capitalurile să meargă acolo unde trebuie și pentru ca economia trebuie să devină ecologică și rapidă. Deci către, um, prin această tranziție. Asta înseamnă reducerea schimbărilor climatice și, pe de altă parte, să se dea Uniunii Europene o valoare proprie și europenilor un avantaj competitiv. Avem experți din cadrul grupului internațional pentru finanțare durabilă. Mă bucur de conținutul concluziilor uh, lor, iar Comisia și Consiliul trebuie să fie și fie, trebuie să fie și ei convinși că banii pot fi folosiți pentru a stabiliza climatul și pentru a proteja ecosistemul de dragul generațiilor actuale și viitoare. Aș intra un pic în detaliu, uh, aș vorbi cât pot până mă oprește domnul președinte. În primul rând, să vedem cât de importantă este transparența, dezvăluirea și datoria legală acelor numite active risipite, stranded assets, conform directivei cunoscute și conform uh, textului în vigoare produs de G20. E nevoie, deci, de a lua inițiativa în acest sens pentru a avea informații foarte clare de-a lungul întregului lanț valoric și de producție, pentru că toată lumea să aibă informațiile care se impun. Ce privește acea taxonomie verde, am mai auzit discuții în acest sens, inclusiv ne-am consultat noi, raportorii din umbră, și ne dorim astfel de indicatori uh, de cantitate care să ne uh, ajute în evaluarea anumitor active. Avem nevoie și de o piață a produselor de investiții verzi, inclusiv fonduri de pensii și să nu mai fie investiții, de pildă, în producția bazată pe carburanți fosili sau în domeniul aviației. Aici este mai bine să avem trei standarde diferite. Unul minim, bazat pe acordul de la Paris, cu nivel de evaluare a riscului. Apoi, un alt nivel intermediat, unde se spune că activitățile cu adevărat uh, ating anumite criterii conform inițiativei ONU și un al treilea nivel care să ne arate că aceste proiecte chiar accelerează uh, tranziția ecologică. În sfârșit, ar trebui ca și propriile noastre instituții financiare să fie exemplare, să dea exemplul, mai ales BI și BCE, care trebuie primele să-și facă curat în propria ogradă. Trebuie să existe în mandatul acestor instituții lucruri legate de îndeplinirea dezvoltărilor de, obiectivelor de dezvoltare durabilă, precum și de deplinarea țintelor din acordul de la Paris. Și să ne asigurăm că în viitor nu vom avea decât credite compatibile cu COP21, iar uh, chiar și BEI să-și revadă programul de achiziții în acest sens, care să se potrivească încă o dată cu criteriile de dezvoltare durabilă, dar și cu ce s-a hotărât la Paris. Mulțumesc uh, raportorilor din umbră pentru angajamentul lor de până acum și sunt sigură că vom avea o poziție puternică pe finanțarea durabilă din partea Parlamentului ca să fim gata să înfruntăm Comisia în luna mai. E nevoie de obiective politice ambițioase și să avem în acest sens, sperăm, un dialog cât se poate de pozitiv cu Comisia în momentul în care ea ne va prezenta propunerea sa legislativă. Mulțumesc foarte mult, Molly. Doamna Piticainen urmează. Of, uh, time mm, I'm going to, uh... Mulțumesc, spune doamna Pietikainen. Vreau să o felicit pe doamna raportor. Subiectul nu este simplu. Și o să încep cu indicatorii. Și cu siguranță vom mai discuta despre asta. Nu știu cum să incorporăm acești uh, uh, indicatori în uh, abordarea noastră. Dacă suntem obsedați de eticheta ecologic sau verde și mai departe, atunci nu mai ajutăm industria existentă, actuală. Apoi, poți să dai o etichetă, un sau un certificat oricare industrie, chiar și cea a cimentului. Dar dacă nu integrezi asta cu un sistem de raportare care compară performanțele în cadrul aceluiași sector și în care să se evidențieze fruntașii clasei, atunci e, nu cred că o etichetă verde va rezolva problema transformării industriale de care avem nevoie. S-ar putea să comitem o greșeală, greșeala decadei, uh, etichetând uh, ecologic uh, și, de fapt, înșelându-ne asupra acestor alegeri. Acel Green Support Fact. Suntem foarte sceptici pentru că nu trebuie să amesteci indicatorii de performanță economică și uh, performanța ecologică, verde adică să te apuci să vorbești despre cerințele de capital și așa mai departe. Este probabil o mare greșeală. Și chiar și ă, asta s-ar putea să ducă la niște speculații, la niște bule dacă BCE-ul intră pe această cale și se știe că tot ce e etichetat verde musai să fie Uh, în asentimentul BCE. Și în sfârșit, m-aș mai referi la ceva, la modelul de conformitate. Trebuie să fim suficient de flexibili pentru viitor, pentru ca investitorii să vadă ei ce se poate face și aici indicatorii sunt potriviți, iar uh, IMM-urile nu vor putea să facă față unor mecanisme de identificare și certificare foarte complexe. Deci lucrurile trebuie să poată să fie puse în aplicare. Apoi, mai sunt alte lucruri la care mă voi întoarce. Rolul asigurărilor, faptul că să se acopere toate pierderile de mediu în planul de afaceri. Nu m-aș concentra, n-aș merge pe CO2 neapărat, pentru că suntem într-o economie circulară și dacă e să protejăm biodiversitatea, sunt și alte pagube și daune uh, la adresa mediului înconjurător, nu numai CO2-ul. Și când o să uh, o luăm sector cu sector, s-ar putea să ne trezim că avem o altă categorie de active risipite, stranded assets și așa mai departe. În general, mi se pare că raportul este bun și mă aștept la o muncă intelectuală extrem de exigentă și cu siguranță vom discuta cu ceilalți raportori să vedem ce facem cu acest dosar. Mulțumesc foarte mult, Sipa. Domnul Tang, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor, pentru acest text excelent. Cred că am primit niște recomandări foarte uh, surprinzătoare și interesante din partea grupului la înalt nivel și e clar că e munca aici ce trebuie realizată pentru a veni cu o abordare cuprinzătoare și flexibilă, în așa fel încât să modificăm lumea aceasta a finanțelor care să fie mai durabilă în sensul larg al cuvântului. E o muncă pe care trebuia să o facem de multă vreme și e o muncă foarte utilă. E bine că am început acum și va fi nevoie de modificări, de schimbări pentru mulți actori din sectorul financiar. Vorba de bănci, de companii de asigurări, de gestionarii de uh, active, uh, sistemele de creditare. Ei au un rol foarte important de jucat în acest proces pentru că ei sunt cei care se află în uh, poziția în care sectorul financiar se va adapta, va da dovadă de bunăvoință și că toate aceste lucruri sunt transpuse în fapt. E un aspect foarte important. E o nevoie de o participare colectivă și să ne asigurăm că cele mai bune practici sunt și transpuse în fapt. Um, that, looking... Și cu acestea fiind spuse, caut în continuare modalități în așa fel încât sistemul să nu fie doar pe, pe bază voluntară, ci să devină oare cum un pic și ei, să existe și niște obligații. E clar că stimulentele sunt importante, Articolul 153 în Franța e un exemplu demn de interes, dar trebuie să găsim și niște modalități pentru ca directorii executivi și bordurile de gestiune, de management să evalueze riscul și să ia măsurile necesare. Să le cerem acestora să facă cele mai, uh, să depună cele mai mari eforturi pentru a înțelege exact ce stă la baza deciziilor pe care le iau. Și pentru a aprofunda un pic subiectul, uitați-vă la diferitele pachete pe care le examinăm. Există riscuri importante și dacă nu acordăm stimulentele necesare, atunci transmitem un mesaj uh, eronat și până la urmă e vorba de stabilitatea sistemului financiar și s-ar putea să aibă un efect uh, negativ asupra finanțelor, dar și asupra societății noastre. Having said that, um, I also think cu acestea fiind spuse și ultimul punct la care vreau să mă refer, e clar că instituțiile europene trebuie să fie deja un, să dea un exemplu clar. Pentru că ele sunt cele care pot aduce toți actorii din sectorul financiar la oaltă și să uh, încurajeze să utilizeze cele mai bune practici. Atât BEI cât și BCE, de asemenea, trebuie să fie exemple demne de urmat pentru toată lumea să fie primele instituții care vor adopta criteriile acestea de durabilitate a finanțelor. Deci e clar că aceste aspecte trebuie luate în considerare și e clar că acești actori pot să aducă o schimbare uh, considerabilă. Nu pot decât să subliniez încă o dată acest lucru. Mulțumesc. Thank you very much and uh, then we go further with uh, Pirco. Mulțumesc foarte mult. Mergem mai departe. Are cuvântul Pirco. I would, like to thank everybody of this good and Mulțumesc, aș dori să mulțumesc tuturor pentru această discuție fructuoasă și interesantă. Ok, That brings us closer to our time frame. <laughs> Bun, asta ne permite să menținem uh, orarul. Bun. Thank you. Doamna Viering. Mulțumesc, doamnă Scott pentru acest raport. Este clar că avem obiective comune și va trebui să lucrăm la ele în următoarele luni. Mai întâi vrem să consolidăm stabilitatea și să consolidăm durabilitatea piețelor noastre financiare și în al doilea rând să dirijăm mai multe fonduri către investiții durabile. Și eu cred că aceste două scopuri și aceste uh, două elemente sunt, uh, se completează unele pe altele. Dar cum să ajungem să le realizăm? Ar fi naiv să credem că toți investitorii vor investi în produse durabile de dragul durabilității. Nu vor face asta și nici n-ar trebui. Trebuie să investească în produse durabile pentru că acestea sunt mai profitabile și mai puțin riscante. Ca și legiuitorii de datoria noastră să ne asigurăm că așa va sta situația și că acest lucru se poate realiza prin diferite legislații, cum ar fi sistemul de certificate ETS. Și aș dori să subliniez că acest raport nu e neapărat locul potrivit pentru a uh, uh, vorbi despre alte legislative, iniția, de, inițiative legislative. Ce putem face? Trebuie să ne asigurăm că produsele financiare oglindesc prețul real și trebuie să ne asigurăm că investitorii au suficiente informații din partea industriei și obligația de a lua acești factori de durabilitate în considerare atunci când e uh, posibil și taxonomia care să permită compararea între diferite produse. Apoi, în momentul în care se uh, construiește un astfel de sistem pentru taxonomie, e clar că ne dorim un cadru flexibil. Sunt de acord. Dar, în același timp, trebuie să ne dăm seama că e nevoie de un sistem diferit de guvernanță și aveți cumva o, problem, o propunere, vreo idee, cam cât de multă guvernanță va fi necesară și cum va arăta acest sistem. Sorry. Would it be a public, public-private or private? Va fi ceva gestionat la nivel public, privat sau cum? Și cum va fi finanțat? Și cum anume ne vom asigura că există egalitate de tratament pentru toți cei care vor interveni? And then I have Dimitrios. Mulțumesc și acum Dimitrios. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegii Scott pentru acest dosar pe care ni l-a pregătit ca și uh, raportor. Vreau să adaug faptul că munca realizată de dânsa merge în direcția potrivită. Eu am intenția, în uh, perioada în care putem depune amendamente, deci am intenția să contribui în mod uh, pozitiv și constructiv la acest text, în așa fel încât rezultatul final să fie unul cât mai bun. Evident, am auzit uh, pe toți ceilalți uh, raportori din umbră care provin din diferite familii politice și care își pun întrebarea dacă într-adevăr credem în, acest, uh, în acordul de climă de la Paris. Și dacă, în realitate, politica aceasta de dezvoltare a Uniunii Europene și compatibilitatea sa cu obiectivele de climă ale acordului de la Paris sau cu obiectivele de dezvoltare uh, durabilă ale uh, Națiunilor Unite, uh, sunt într-adevăr uh, fezabile. Am auzit foarte multe uh, că există foarte multe studii și cercetări din partea economiștilor care spun că dacă investești în inovație și în produse ecologice, acest lucru poate contribui la mm, consolidarea economiei. Experții ne-au spus exact același lucru. Acum, dacă noi ne mulțumim doar cu o mentalitate strict uh, liberală în care doar profitul uh, uh, are drept de cuvânt, gândiți-vă atunci și la inovație și la mediu, gândiți-vă la cetățeni. Trebuie neapărat să creăm niște forme de creștere, modalități de creștere economică care să fie compatibile și cu mediul. Bă, mă gândesc că dacă nu ținem seama de asta, atunci dăm cu buta în baltă, pur și simplu. Gândiți-vă la sistemele noastre de îngrijire de sănătate, de asigurări sociale. Uh, gândiți-vă la felul în care distrugem uh, mediul. Gândiți-vă la alte țări care au niște practici concur- uh, neloiale față de Uniunea Europeană și încearcă să câștigă, câștige teren uh, în acest domeniu al economiei ecologice. Acum, noi trebuie să găsim niște indicatori de durabilitate, trebuie să găsim niște elemente care să permită Uniunii Europene să își construiască um, o cale înspre realizarea obiectivelor acordului de la Paris și înspre realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite. În momentul în care eram în Comisia pentru Mediu înainte, în trecut, uh, îmi aduc aminte că a fost un moment când Parlamentul European uh, avea chiar un cuvânt de spus față de Comisia Europeană și nu doar uh, reușea să frâneze niște propuneri ale Comisiei Europene care la vremea respectivă nu ne-ar fi, uh, fi plăcut. Așa că eu aș propune ca acum să uh, dăm dovadă de elan nou și să facem noi niște propuneri inovatoare, în așa fel încât să, uh, uh, să avansăm acest. Uh, și acum procedura Cash the domnul Giggle. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva observații pe scurt. Mi s-a părut absolut remarcabil cât de puternică e schimbarea atmosferei politice pe acest subiect în, ultimei, în ultimii ani. Acum câțiva ani, ă, finanțarea ecologică era considerată de ceva neclar, nu neapărat necesar. Acum, peste tot, observăm că există un adevărat apetit, o poftă din partea investitorilor pentru astfel de produse financiare. Și e ceva în care uh, putem înregistra progres, dar dacă avem niște reguli bune, un set de reguli, atât în Uniunea Europeană cât și la nivel euro, uh, internațional, uh, și astfel, dacă avem produse viabile, atunci poate deveni o adevărată garanție, un adevărat model, dar, repet, regulile trebuie să fie corecte, bine gândite. De asemenea, e foarte adevărat și împărtășesc ceea ce spunea colegul de la ALDE, și anume, Finanțarea ecologică nu poate înlocui producția ecologică, consumul ecologic și politica ecologică. Nu le poate înlocui pe toate. E nevoie de anumite alegeri la nivel de mediu și acestea să fie profitabile și să devină produse financiare profitabile pe care să le putem finanța. Însă asta nu trebuie să fie amestecat cu finanțarea ecologică. Așa că e nevoie de reguli clare, de transparență, uh, de standarde clare și de asemenea și de cerințe pentru a ține seama de toate aceste riscuri, așa cum spunea Paul Tang. Dar împărtășesc ce spunea și Sirpa din partea PPE. Nu trebuie să facem o confuzie cu cerințele de capital. Dacă vrei să investești în soluții inovatoare și ecologizarea economiei e ceva inovator, atunci e clar că există și un risc. De multe ori chiar riscul e mai mare decât alte soluții, alte alternative investiționale. Și e adevărat ce spunea președintele nostru în mass media de curând și împărtășesc ce spunea și Marcus Ferber. Și nu trebuie să facem un amestec, o confuzie între cerințele de capital și produsele de, uh, ecologice. Eu nu văd niciun fel de... Da, te-am văzut la televizor, Marcus. Nu trebuie să amestecăm uh, uh, pere și mere. Deci, Deciziile noastre nu trebuie să determine cât de mult capital băncile și companiile de asigurări trebuie să dețină, ci trebuie să fie factorul de risc cel care incită instituția respectivă să ia o decizie. Și doar așa vom putea să măsurăm în mod corect lucrurile. Și mi-e teamă că până la urmă cerințele de capital vor deveni așa un fel de uh, expediție de shopping fără niciun fel de interes. Și mie mi se pare foarte periculos și nu trebuie să uităm asta. Da, trebuie să fim strict trebuie să fie obligatoriu, trebuie să acționăm rapid, însă să nu amestecăm cerințele de capital uh, și uh, indiferent că ar fi vorba de ceva pozitiv sau negativ. <laughs> Mulțumesc, am să mă folosesc și eu de poziția pe care o ocup acum și aș vrea să văd dacă Comisia Europeană, domnul Poci, doriți să interveniți în dezbatere? Um, Mulțumesc foarte mult, salutăm raportul prezentat de doamna Scato și în mod clar, noi la Comisie încercăm să avem o monitorizare a raportului de la, la grupului la înalt nivel și uh, Comisia să sperăm că va veni cu un plan de acțiune foarte ambițios pentru finanțarea durabilă și asta în prima jumătate a lunii martie. Așa că vă rog să așteptați cu entuziasm acest document care va va schița un nou peisaj în domeniu și așteptăm cu nerăbdare și noi uh, colucrarea cu dumneavoastră. Nu uitați că vom organiza o conferință la nivel înalt în 22 martie, la care sunteți bineveniți și vă așteptăm și la acea dezbatere și să sperăm că vom avea o cooperare fructoasă pe viitor. Mulțumesc! Thank you very much and then I give the floor back to our rapporteur, Molly. Mulțumesc și acum dau cuvântul înapoi doamnei raportor. Mulțumesc foarte mult! Marcus. Da, e rar pe niște chestiuni atât de controversate să avem o rată de uh, consens atât de ridicată. E vorba de chestiuni controversate care au nevoie de o dezbatere aprofundată și le vom dezbate în ședințele noastre ulterioare. Da, e clar că există puncte de vedere diferite pe chestiuni cum ar fi taxonomia. Am auzit ce a spus Sirpa și anume că e nevoie de măsuri mai dinamice și indicatori și e important. Și de asemenea înțeleg și dorința dumneavoastră de a Uh, găsi o cale de mijloc și nu de a ne concentra pe situații extreme, pe atitudini extreme. Ce, scopul a ceea ce facem noi aici este ca Comisia și um, um, legiuitorul european să fie măsură să certifice că un anumit produs este uh, ecologic. Nu putem lăsa asta în seama pieței. Uh, piața, piața n-a reușit până acum să facă acest lucru. Când nu avem o indicație clară, când nu avem o, o ștampilă clară, evidentă pe calitatea produsului, atunci ce observăm? Că sunt alții chinezi și alții care vin cu astfel de produse așa zis ecologice. Și mă gândesc că, da, trebuie să venim cu această uh, etichetă, cu această marcă ecologică uh, și wow, să existe o autoritate europeană care să garanteze acest uh, produs. Apoi, cum anume vom împărți munca. E adevărat că acum avem uh, niște experți care discută și cu factorii interesați avem nevoie și de implicarea acelor oameni care vor uh, implementa lucrurile. Vrem să ne bazăm și pe uh, uh, um, uh, evaluări științifice pentru a ști exact care este coeficientul de risc. Apoi, verzii Cred că avem niște statistici foarte interesante din cercetări recente care arată că dacă faci eforturi imense în uh, reducerea cerințelor de capital, asta nu va veni cu niciun fel de modificare în materie de investiții durabile și ecologice. În acest uh, caz sunt de acord cu Sven. E adevărat că se deschide oarecum o portiță cam riscantă. Um, în așa fel încât dacă o, o instituție investește în produse ecologice, atunci să fim mai conciliabili în ceea ce privește cerințele de capital. E un risc. Însă întrebarea mea ar fi următoarea atunci. Deocamdată, încă nu știm exact cât va costa uh, tot acest sistem de durabilitate a finanțelor. Știm că există un risc, poate mai mult decât ceea ce se oglindește în prețuri și în momentul de față sunt riscuri foarte mari ca întregul sistem să uh, se confrunte cu aceste așa zise active risipite. Uh, grupul la înalt nivel a identificat acest tip de active risipite care sunt în toate domeniile, pescuit și așa așa mai departe. Riscul există și dacă nu este în mod adecvat oglindit, păi ce se va întâmpla? Noi asta încercăm să facem, să evaluăm acele riscuri sistemice și să le introducem în calculele noastre despre sistemul financiar. Da, e o provocare, apreciez bunăvoința dumneavoastră și dorința dumneavoastră de a colabora, aștept cu nerăbdare uh, uh, amendamentele dumneavoastră și întâlnirile noastre viitoare cu raportorii din umbră. Mulțumesc foarte mult, Mol. Iată că am reușit să terminăm la timp. Poate chiar și mai devreme, ceea ce ne pune probleme pentru că vorbitorii pentru următorul punct nu știu că sunt de față. Dar, ca să finalizăm punctul tău, uh, data limită de înaintare a amendamentelor prin 1 martie la ora 12, ca de obicei, și apoi Votul la Comisia Econ este deocamdată prevăzut la sfârșitul lui aprilie și examinarea amendamentelor pe 26 martie. Deci, aveți ocazia să prezentați amendamente la raportul lui Molly. Iar următorul nostru punct pe ordinea de zi este Vreau să-l salut pe oaspetele nostru, domnul Boștiani. Vă rog să veniți să ni se alăturați aici și să sperăm că vom avea uh, posibilitatea să beneficiem de colegi care să ni se alăture și care să fie în măsură să pună și întrebări.

orientate. Păi, Dear colleagues, not wasting time and uh, being ready before the vote. Dragi colegi, haideți să nu pierdem timpul pentru că trebuie să terminăm înaintea votului, deci haideți să trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, un uh, număr, num, cu noroc de altfel. Deci este vorba de discutarea uh, numirii uh, în Comitetul uh, Unic de Rezoluție, ocuparea unui post uh, eliberat în urma demisiei lui Ioan Kellerman. Este vor... Discutăm acum propunerea făcută de comisie, domnul Boștian Iașbec, în acest moment uh, guvernator al băncii Uh, națională din Slovenia. Deci bine ați venit, domnule Boștian. Am avut deja o audiere informală, în camera, cu domnul uh, Boștian. Acum vom avea o sesiune deschisă care are un uh, rol uh, important pentru ca membrii Comitetului Unic de Rezoluție să poate fi audiat în mod public în fața Parlamentului European. Și acum aveți onoarea, domnule Iașbec, să apăreți în fața Parlamentului European și va fi o, o ocazie foarte bună, o oportunitate bună pentru noi să decidem dacă acceptăm sau nu propunerea Comisiei Europene. Veți avea ocazia să țineți o prezentare introductivă, după care o să avem uh, o rundă de întrebări și răspunsuri, deci cu cât va, uh, cu un slot de timp pre, predefinit, deci cu cât întrebarea va dura mai mult, cu atât va fi mai puțin timp la dispoziție pentru răspuns. Vă mulțumesc. Mă numesc Boștian Iacek, sunt guvernatorul Băncii Sloveniei și uh, membru al Consiliului de Guvernatori ai Băncii Centrale Europene. După cum am spus deja, mi-am, uh, eram convins uh, inițial că voi deveni un muzician, dar apoi de pe o zi pe alta mi-am schimbat părerea și am devenit bancher, bancher central, o decizie pe care nu am regretat-o până acum și cred că ce am făcut în cariera mea mă a califică pentru această poziție de a face parte din Comitetul Unic de uh, Rezoluție. După încheierea studiilor, uh, am urmat o perioadă scurtă de timp o, o carieră academică, după care uh, de tânăr am avut un loc de muncă în Banca Națională a Sloveniei și am avut uh, ocazia și privilegiul de a lucra în acest domeniu în momentul în care Slovenia adera la Uniunea Europeană și Slovenia a fost prima țară care a adoptat uh, moneda euro în anul 2017. În anul 2009, din anul 2009 lucra și pentru Fondul Monetar Internațional, a fost consilier uh, principal pentru Banca, Cent- pentru Banca Centrală din Kosovo, după care am avut activitatea de consiliere pentru Banca Centrală din Surinam și în iulie 2013 am avut, uh, m-am alăturat băcii centrale uh, slovene. În uh, mijlocul crizei în care Slovenia a făcut și obiectul unui program de asistență, însă am reușit să luptăm și să salvăm Slovenia <coughs> printr-un model, din punctul meu de vedere, despre Uh, cât de costisitor poate fi un răspuns uh, întârziat și, în al doilea rând, uh, cât de bună ar fi o rezoluție a băncilor pe termen lung. Poate nu toată lumea din Slovenia este de acord cu această părere, mai ales cei care au trebuit să recurgă la o recapitalizare internă a propriilor instituții interne, însă aceasta face parte acum din uh, Uh, cadrul care garantează o egalitate de șanse în Uniunea Europeană și zona euro și garantează protecția consum- uh, contribuabililor și stabilitatea financiară nu doar în Slovenia, dar și în Uniunea Europeană în general. Mă voi opri aici și vă stau la dispoziția pentru întrebări. Vă mulțumesc uh, foarte mult, domnule Iaspeț. Primul are cuvântul domnul Burhard Balz din partea PP. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte, și din partea mea, dragă Iasvet, bine ai venit. Aș dori să mă exprim câteva gânduri legate de regimul de rezoluție și să vă întreb care este poziția dumneavoastră uh, principială față de acest subiect. Cred că cu toții suntem de acord că avem nevoie de un regim uh, eficace de rezoluție cu o aplicare clară și avem nevoie de o reducere a obstacolelor în calea uh, rezoluției și insolvenței unei bănci. Apo- însă nu trebuie să uh, nu trebuie să să subțiem, să diminuăm standardele privind cerințele minime, privind fondurile proprii și pasivele eligibile MRL. Mie mi se pare că este nevoie de un standard minim privind calitatea MREL pentru a nu limita calitatea acestor uh, fonduri proprii și a pasivelor eligibile de la bun început. Apoi, din punctul meu de vedere, avem nevoie de reguli cu, uh, cât mai largi uh, privind posibilitățile de a interveni și de a nu uh, îngrădi aceste posibilități de intervenție. Și aceasta a fost uh, observațiile cu caracter general și întrebarea mea ar fi care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de aceste idei și uh, de ce credeți că am mai avea nevoie în plus pe lângă aceste două aspecte. Vă mulțumesc, domnule Balț. Cred că v-ați uh, referit la niște chestiuni relevante și foarte importante. Deci, regimul de rezoluție, MREL și moratoriul, în ceea ce privește regimul de rezoluție. În forma sa actuală de pe hârtie, este un regim foarte bun care poate fi folosit oriunde, însă când vine vorba de implementare, încă nu a fost rezolvată chestiunea diferitelor jurisdicții naționale și fragmentării, dacă nu fărumițării, uh, punerii în aplicare a, a regimului comun de rezoluție din acest punct de vedere. Am menționat de mai multe ori că avem nevoie de mai multă coordonare și cooperare între, în mod specific, între Frankfurt și Bru- Bruxelles, dacă îmi permite să generalizez acest lucru. Deci între Banca Centrală Europeană și Comisia Europeană, cu toate agențiile satelite ale acesteia, printre acestea mecanismul unic de rezoluție și comitetul unic de rezoluție, dar cred că încet, încet, pas cu pas, ajungem la această mai bună coordonare. De asemenea, avem experiențe împărtășite în general și, din acest punct de vedere, cred că regimul de rezoluție care există din punct de vedere legislativ trebuie să treacă la etapa de funcționare. În ceea ce privește MREL, cerințele minime privind fondurile proprii și pasivele eligibile, este o chestiune uh, sensibilă și mai ales introducerea unor asemenea cerințe s-ar putea să genereze o instabilitate financiară dacă nu este pusă în aplicare cu mare grijă. De ce spun acest lucru? Uh, E bine, există anumite părți din zona euro, anumite părți din Uniunea Europeană, unde, din punctul meu de vedere, băncile nu sunt capabile să respecte în, în uh, totalitate cerințele actuale MREL și dacă le-am uh, obligat să le respecte de dragul lor, s-ar putea să generăm instabilitate financiară. Știu că există o este foarte greu să atingem acest echilibru potrivit, însă AMRL au, au uh, sosit, vor trebui să fie respectate, însă se pune întrebarea cum putem să le impunem în anumite jurisdicții din Uniunea Europeană. Moratoriumul acum știți că există păreri diferite în state diferite vis-a-vis -vis de acest moratorium. Din punctul meu de vedere, moratoriumul este un instrument foarte util pentru că conferă timpul necesar uh, examinării profunde a datelor colectate, informațiilor colectate și din acest punct de vedere conferă factorilor de decizie, SSM și uh, Comitetul Unic de Rezoluție, timpul necesar pentru consolidarea măsurilor potențiale care mm, sunt dureroase. Deci moratoriul poate uh, funcționa bine. Da, din păcate s-a scurs și timpul. După cum am spus, uh, 5 minute sunt la dispoziție pentru întrebări și răspunsuri. Iacov von că din partea Eșidă. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Bun venit, domnule Iaspeț. Am trei întrebări pentru dumneavoastră. Una continuă uh, întrebarea colegului meu, Burkhard Balț, în ceea ce privește MRL trebuie să luăm o decizie în actualul mandat legislativ despre um, cât de multe detalii vom stabili privind MREL. Dacă trecem la acțiuni foarte rapide, impunem cerințe foarte rapide unor bănci a căror sănătate este oricum șubredă, s-ar putea să ne confruntăm cu probleme. Pe de altă parte, dacă nu Uh, cerem aceste măsuri, uh, dumneavoastră, voi cei de la Comitetul Unic de Rezoluție s-ar putea să vă confruntați cu probleme. Deci, aceasta, uh, acesta este echilibru pe care trebuie să-l, să-l găsim și va fi un punct important și pentru postul pe care urmează să-l ocupați. Și apoi o altă întrebare. La nivel practic, în ultimii ani deja am acumulat anumite experiențe cu, no, cu noul regim prevăzut de Uniunea Bancară. În mod specific, Banco Popular și câteva cazuri din Italia. Și sunt curios ce credeți că am putea să învățăm din aceste exemple, din experiențele trecute, ce putem învăța care să ne fie util pe viitor. Și în al treilea rând, Care credeți că vor fi consecințele practice ale Brexitului pentru cadrul de rezoluție? Acestea sunt cele trei întrebări ale mele. Domnule Van Weizsäcker, vă mulțumesc pentru aceste trei întrebări. Știți că răspunsurile pe care vi le furnizez s-ar putea să nu aibă un caracter definitiv. O să încerc să fiu mai specific în ceea ce privește MREL, Brexit și învățămintele pe care le-am tras din experiențele trecute. În ceea ce privește MREL, din punctul meu de vedere, ne confruntăm cu această dilemă uh, reguli, uh, respectiv uh, arbitraj din partea autorităților. Încercăm să gestionăm orizontul de timp, cel puțin pentru anumite bănci, orizont de timp în care băncile respective trebuie să fie în totalitate conforme cu MREL. Este foarte dificil, mai ales când vine vorba de garantarea egalității de șanse, și anume regulile să fie respectate de toată lumea. Însă, după cum am spus, în anumite țări, din punctul meu de vedere, să insistăm cu uh, introducerea peste noapte a MRL ar putea genera probleme. Desigur, ajungem și, în, uh, ajungem și la punctul în care ne întrebăm dacă are loc o reducere a riscurilor și cum merge aceasta uh, mână în mână cu partajarea riscurilor. Însă trebuie să examinăm situația de la caz la caz pentru a, a deveni mai specifici când vine vorba de introducerea MREL. Însă, principial, eu susțin MREL pe, uh, pentru toată lumea. Deci, uh, regulile trebuie să aibă prioritate în fața uh, unei abordări arbitrare. Lect, învățămintele din trecut, nu doar băncile spaniole sunt relevante din acest punct de vedere, dar și câteva bănci din Italia și cel puțin uh, în teorie putem să spune că unul din instrumentele de rezoluție a fost folosit în Spania, o bancă a fost uh, vândută unui ofertant și cel puțin, din acest punct de vedere, cel puțin pe hârtie, mecanismul de rezoluție a funcționat în mod adecvat. Am asistat la scenele, la, la activitățile din spatele ușilor uh, închise. Am făcut parte din uh, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene și pot să vă spun că un subiect recurent a fost necesitatea de a spori eforturile în sensul îmbunătățirii, coordonării și cooperării între instituțiile relevante, așa cum am spus deja. A treia întrebare la care v-ați referit, consecințele Brexitului, este o întrebare de jackpot. Nimeni nu știe cumva care vor fi consecințele Brexitului asupra Europei în mod concret. Există temeri că în anumite domenii ale, ale sistemului bancar consecințele vor fi mai profunde decât în alte domenii, însă cred că vom reuși cu toate acestea ca sistemul bancar european să devină mai uh, puternic în urma Brexitului. Mulțumesc. Sander Lunds este următorul numele ECR. Mulțumesc, domnule Iaspec. Mă bucur foarte mult că veniți din nou la Comisia Econ. Din nou. Și ca să reacționez la cele spuse de colegi și să intru în amănunte, M-a interesat răspunsul pe care l-ați dat la întrebarea domnului Balț. Ați vorbit că cadrul de rezoluție este foarte bun actualmente. Și colegul von Weizsäcker a pus o întrebare și în răspunsul dumneavoastră ați vorbit despre învățămintele care au fost trase și despre o mai mare cooperare între BCE și Comisie Mă gândesc și la un discurs de acum doi ani al de-al dumneavoastră, în care vorbeați despre rezoluție la Banca Sloveniei și spuneți că rezoluția poate să fie o afacere foarte uh, mare, o serie de ambiguități uh, nu pot să dispară. Aveați îndoieli în legătură cu rezoluția bancară gândeați că anumite criterii sunt foarte vagi și nu se știe clar în ce măsură o bancă poate sau nu să intre în procesul de rezoluție. Deci ați fost critic la vremea aceea, acum aveți niște rezerve, dar vă concentrați mai mult de cooperarea dintre BCE și Comisie. Acestea ar fi învățămintele principale, dar vreau să vă întreb ce altceva mai aveți de spus, pentru că voi fi raportor pentru un raport pentru anul viitor și el se referă la insolvență, obstacole în calea acestui proces pe plan național și european și mă întreb dacă, după părerea dumneavoastră, față de propunerea Comisiei, ar putea fi aduse și alte elemente în discuție. Domnul Iațbec. Cred că, într-adevăr, regimul de rezoluție poate să fie consolidat din mai multe puncte de vedere. Nu pentru că eu sunt candidat pentru acest uh, comitet de rezoluție unic, nu de asta spun așa, ci deoarece uh, întotdeauna se pune întrebarea, pilotează cineva avionul acesta? E nevoie de un decident unic la un moment dat în procesul de rezoluție bancară. Apoi, eu cred că și ajutoarele de stat și reglementările în vigoare merită și ele să fie îmbunătățite. Și în acest sens, cred într-adevăr că Comisia Europeană va face tot ce este posibil pentru a aplica principiul terenului de joc echitabil în toată Europa. Există un instrument care ar fi foarte important. După părerea noastră, e vorba de EQR. Am făcut asta în 2014. Un test de rezistență complet pe care l-am efectuat pentru a uh, iniția mecanismul de stabilitate. Dar avem această problemă în continuare în Europa o fragmentare deosebită și diferențe foarte mari între legislațiile naționale care practic împiedică uh, eficiența maximă a acestui regim în toată Europa. Și apoi mai este problema acelor amortizori pentru mecanismul european de stabilitate, care bănuiesc că vă preocupă în dosarul privitor la schemele de depunere europene și m-ați intermelat de, despre discursul meu de acum 2 ani. Astăzi probabil că nu aș mai spune asta pentru că s-au făcut progrese în ultimii Doi ani mai este mult de făcut, dar v-am spus totuși că cred că ă, sistemul de rezoluție bancară de astăzi poate totuși să ne satisfacă. Mulțumesc din partea liberalilor, domnul Ramon Tremosa. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule Jaspec, bun venit la Parlamentul European, din nou. Am câteva întrebări. Uh, în primul rând, dacă mă la deciziile de anul trecut, ce ați făcut? Dacă ar fi fost să luați o altă cale, de pildă Banca Veneto, sau pentru Banco Popular. Pentru că avem nevoie de 48 de ore ca să uh, decideți în principiu, dar de fapt uh, bordului nu i s-a acordat la urmă decât vreo 50 de minute ca să hotărască înainte de uh, miezul nopții. Vă întreb dacă regulile actuale, actuale sunt suficiente pentru a face ca marile bănci europene să poată să intre în procesul de rezoluție. Statele membre care au multe bănci mici dar care au și prezența unor uh, bănci internaționale, sunt foarte interesate de un sistem financiar uh, solid, rezilient. Dar știm că, de pildă, în Statele Unite avem 3-4 mari bănci uh, care, practic, creditează aproape toată economia americană. Cum putem să ne inspirăm sau nu din acest model în Europa? Ați pus trei întrebări, îți spune domnul Iazbet. În primul rând, cum ai făcut lucrurile în mod diferit pentru banca spaniolă, respectiv pentru cea italiană? Acum, dacă este să mă gândesc în perspectiva, cred că rezoluția acestor două bănci a fost de succes. Cel puțin informațiile pe care eu le-am primit uh, ar fi foarte uh, greu să fiu convins că lucrurile ar fi putut să meargă altfel. Oamenii nu și-au pierdut banii, a existat o protecție a fondurilor publice și regulile care au fost aplicate în cadrul rezoluției celor două bănci au fost pe deplin conforme cu regimul de rezoluție cunoscut la BERD. Apoi, a doua întrebare, dacă acest sistem de rezoluție poate să se aplice băncilor mari, și aici m-aș referi la cea de-a treia întrebare de a dumneavoastră, în sensul că dorim să avem doar câteva bănci, dar mari, sau să ne menținem un sistem bancar bazat pe unități mai mici. Ai bine, aici, pe de-o parte, trebuie să vedem care este inițiativa, inițiativa pieței. Pe de altă parte, puterea în termen de capital uh, ai uh, proprietarilor de bănci și apoi dacă noi uh, avem o problemă de tipul american too big to fail, prea mare ca să dea faliment și dacă asta nu cumva se leagă totuși de faptul că noi avem o anumită economie de scară în Europa. Dacă ne gândim numai la cazul european, aș spune că ar fi bine să avem mai multe bănci mici. Însă, dar ne gândim bineînțeles și la competitivitatea băncilor europene pe plan internațional, împotriva americanilor, împotriva băncilor asiatice și în acest sens, uh, eu cred că o serie de bănci mari europene vor putea să fie compatibile cu marile bănci americane sau comparabile. Mulțumesc, domnul Ședeman, în numele GUE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule Iasbeț. Eu aș dori să mă refer la două subiecte prin întrebările mele pe de-o parte, problema instituțiilor prea mari pentru a da uh, faliment. Am văzut că odată cu izbucnirea crizei financiare s-a ajuns la multe, multe situații în care aceste bănci au trebuit să fie salvate din bani, banii contribuabililor și aș dori să vă întreb care este situația în legătură cu aceste instituții în acest, în acest moment. Am putea să facem față uh, unor uh, noi uh, crize fără o restructurare profundă a sistemului bancar? Prima întrebare. A doua întrebare. S-a menționat acest uh, lucru de mai multe ori. Suntem în uh, etapa extinderii uh, directive și regulamentului privind rezoluția uh, băncilor BRRD și aș dori să vă întreb care ar trebui să fie rolul autorităților de rezoluție Uh, acestea ar trebui să prescrie cote și mai mari de MREL? Deci considerați că cotele actuale MREL sunt suficiente sau nu? Thank you, uh, Mr. Sh- Uh... Mulțumesc, domnule Sherdeman, pentru aceste întrebări. Prea mare pentru a da faliment. Da, asta este o problemă. Dar cred că directiva BRD foarte bine împarte lucrurile în trei etape. Pregătirea de intervenție, intervenția timpurie și, în sfârșit, intervenția. Cred că, în acest sens, pentru băncile mari, trebuie să ne concentrăm pe partea de prevenție în cursul acestui proces, adică să îmbunătățim supervizarea, supravegherea, mm și uh, odată cu introducerea SSM-ului este clar că nu peste tot în Europa avem aceleași reguli, dar suntem pe calea ce bună. Pentru că chiar dacă apără acest uh, astfel de problemă de tip uh, too big to fail, noi o putem anticipa din vreme și putem aborda lucrurile cu mecanisme de prevenție adecvate. Dar mai este și problema protecției fondurilor publice care trebuie să intervină aici atunci când se fixează obiectivele în cazurile acestea de too big to fail. În cazul în care se conferă mai multă autoritate regimului de rezoluție de care vorbiți, am menționat asta într-adevăr în răspunsurile mele anterioare, în sensul că diviziunea muncii trebuie să fie clară, să se știe din start și să fie respectată. Și atunci vom avea, într-adevăr, o autoritate morală în rezoluție, dar nu spun asta ca și candidat la SRB, ci chiar cred aceste lucruri. Mulțumesc. Mai este timp, așa că puteți să mai puneți întrebări dacă doriți. Bun, acum <laughs> pierdem timpul. <clears throat> Verzi. Domnul Urtasun. Vă mulțumesc pentru prezență, domnule Sisbeck, și resolution regime Um, Așteptăm ca acest comitet uh, să fie, pentru rezoluție să fie pe deplin funcțional și s-a înțeles că introducerea MRL uh, creează niște turbulențe și ne-am dorit, că, am dorit ca comitetul pentru care candidați să fie foarte activ în implementarea acestor MRL. Asta ar fi ca, cu titlul preliminar. Am trei întrebări În, ultimii, în ultima vreme, de exemplu, cu cazul uh, popular, am întâmpinat o uh, situație atunci când băncii s-a cerut să dea niște instrumente de tip bail-in, uh, s-a dovedit că nu existau asemenea instrumente și cum să vă asigurați dumneavoastră în funcția pentru care candidați că instrumentele acestea sunt disponibile la nivelul băncii atunci când ele se solicită? În ce privește MRL și calculul acestora, suntem în plină reformă a directivelor respective și ne întrebăm dacă este mai bine să avem o cerință de tip hard pentru acestea sau mai mult o linie orientativă pentru că aceste Uh, cerințe să fie îndeplinite și discuția aceasta o avem actualmente la Parlament și mi-ar place să aud și opinia dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule Urtasun. Ca să răspund la prima întrebare, și asta din experiența spaniolă, am învățat că trebuie să facem schimb de informații mai mult și mai din timp, pentru că Comitetul SRB primește informații și de la uh, mecanismul uh, SSM și uh, el supervi supervizează. Deci aceste date trebuie să circule, inclusiv când vine vorba de instrumentele pentru acțiunile de tip bail-in sau recapitalizare internă. Uh, Astăzi știți că situația este în funcție de încrederea pieței, dar și de evoluția capitalului. E vorba de un calcul care este făcut și pentru a stabili MRL. Asta ar fi orientare la care să ne angajăm cu toții. Deci această orientare să fie înțeleasă de toată lumea ca atare și nu să solicităm obligatoriu băncilor să aibă MRL. Dar eu, ca și uh, președintele acestei entități, uh, mă voi asigura că uh, toată lumea înțelege care este jurisdicția acestui board în Europa. Mai aveți întrebări? Bun, atunci uh, poate uh, intervenții spontane, dar nu. Domnule Iațbec, ne bucurăm că ați venit aici și uh, eu sper că dacă ne punem de acord cu nominalizarea dumneavoastră, vom coopera foarte bine în anii viitori. Nu cred că vor fi probleme atunci când vă veți prezenta în fața Parlamentului din țara dumneavoastră, dar nu uh, asta este problema noastră și orice ar fi, vă vom invita, inclusiv cu experiența dumneavoastră din Slovenia și Roberto se întoarce la prezidarea ședinței pentru că avem voturi.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

So the last information, colleagues, from the President is if you want that we start, we start, but he will be here in three to four minutes. Okay, so let's start. The first... We start... Începem cu mine sau cu președintele care vine peste 3-4 minute, cum doriți. Începem sesiunea de vot. În primul rând, baza impozitabilă comună. Toată lumea are cartelele de vot? Toată lumea le-a introdus în consolele de vot. Deci haideți să vedem cum stăm cu votarea. Facem un vot de încercare. Eu sunt neutru, nu votez nici pro, nici contra. Am închis votul. Toată lumea este în regulă, niciun vot excedentar, la niciun partid. Începem acum cu această bază comună de impozitare societăților. Amendamentele de la 70 la 73 în bloc. Cine este pentru? Ah, nu, cu apel nominal. Asta s-a solicitat. Mă scuzați. Am deschis votul. Toată lumea a votat. Has everyone voted? The vote is closed. Toată lumea a votat, am închis votul. Se respinge. Așa că mergem mai departe. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul B pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 221 pentru, potrivă, abțineri, cred că ar trebui să verificăm. Deschid votul ca să verificăm 221. Toată lumea a votat? Haideți, dragi prieteni. Votul s-a închis. și se respinge clar amendamentul 223 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul de pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 227 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 228 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 24 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul E. Pentru împotriva abțineri se adoptă comprom... Mă scuzați pentru zgomotul de foi fâșite, spune președintele. Compromisul F. Aici este. Pentru împotrivă abțineri se adoptă amendamentul 35. Pentru împotrivă abțineri. Verificare la amendamentul 35, vă rog, am deschis votul. Toată lumea a votat și votul s-a închis și se adoptă. Amendamentul 238 pentru împotrivă, abțineri, tot așa se adoptă. Compromisul G pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 251. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 252. Cine este pentru? Nu, nu. Nu, dacă acesta este adoptat, altul va pica. Cel puțin eu așa am înțeles. 251 nu a fost adoptat, așadar uh, acum adoptăm, două, a, a, votăm 252, dacă acesta e adoptat, 253 devine caduc, 252 pentru împotriva abțineri, se respinge, atunci va trebui să votăm 253 pentru împotriva abțineri, respins. Mi s-a părut clar, dragi prieteni, dar putem să verificăm. Am deschis votul, toată lumea a votat. Și votul s-a închis. Da, asta am observat și eu. Nu, nu e simplu de înțeles. 254 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 255 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 256 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 39 și 257 împreună pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 265 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul I pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 295 pentru, împotriva, abțineri, respins. 296 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 297 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 298 devine caduc, 23 de la Iuri, pentru împotrivă, abțineri și se adoptă, compromisul J, pentru împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 315 pentru împotrivă, abțineri respins, 318 pentru împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm și deschid votul. La 318 toată lumea a votat? Votul s-a închis și se adoptă. ...319 acum. Pentru, împotriva abțineri, respins. 320 pentru, împotriva abțineri, Respins 321 pentru, împotriva abținerii. Respins 322 pentru, împotriva abțineri. Respins 323 pentru. A fost uh, clar. Cunosc bine persoana care a depus amendamentul, dar nu o să mă sinucid. 323 pentru, împotriva, abțineri, respins. 324 pentru, împotriva, abțineri, respins. 325 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul GA pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 33. 328. Pentru împotriva abțineri respins. Compromisul K. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Continui încă compromisul uh, KA pentru împotriva abțineri se adoptă 340 pentru împotriva abțineri se respinge, compromisul L pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 351 pentru împotriva abțineri respins, 352 pentru împotriva abțineri respins, compromisul LA pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul M pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 358 pentru împotrivă abțineri se respinge. 369 pentru împotrivă abțineri respins. Compromisul N pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul O pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 66 pentru împotriva abțineri se adoptă, 67 pentru împotriva abțineri se adoptă, 392 pentru împotriva abțineri se adoptă, 389 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul P pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul Q pentru împotriva abțineri se adoptă, 406 pentru împotriva abțineri se, se respinge, compromisul am pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul S pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul T pentru împotriva abțineri se adoptă. Donc, deci, jurii acoperit. Acum compromisul U pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 100 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul W pentru împotriva abțineri se adoptă și așteptați o clipă, mai sunt și alte amendamente acoperite. Compromisul W pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 128 pentru împotriva abțineri Cred că se respinge, dar vom verifica. S-a deschis votul. 128, a votat toată lumea. S-a închis votul și se respinge. 129 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 133 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul X pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul Y pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 143 pentru împotriva abțineri se respinge. 144 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul Z pentru împotriva abține se adoptă. Amendamentul 148 par, corespondent partea a doua pentru împotriva abțineri. Sunteți împotrivă. Tocmai de-aia trebuie să verific. 148. S-a deschis votul. Has everyone voted? A votat toată lumea. S-a închis votul și se respinge. 152 pentru împotriva abțineri se respinge, 153 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul AA pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 10 pentru împotriva abțineri se respinge, compromisul AB pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul ABA pentru împotriva abțineri. Dacă e ABA 1, atunci avem o problemă. Pentru împotriva abțineri se adoptă amendamentul 169, pentru împotriva abțineri se respinge, 170 pentru împotriva abțineri se respinge, amendamentul 171 pentru împotriva a, va trebui să verificăm. 171, va s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Cu un alt vot decât am crezut. Și acum, 172 pentru, a, nu, ea a fost adoptată, deci acesta e caduc. Bun, ajungem la compromisul AC pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 179 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru împotriva Verzii nu votează niciun fel pentru, atunci se adoptă. Compromisul AD pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 184 pentru împotriva abțineri se respinge, 185 pentru împotriva abțineri se respinge, 188 pentru împotriva abțineri se respinge, 189 pentru împotriva abțineri se respinge, compromisul AE pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și iată că ajungem acum la votul final, pe care îl vom face prin vot electronic, așa e regula, s-a deschis votul. Has everyone voted? A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă 39 de voturi pentru, 12 împotrivă, 5 abțineri. Felicitări domnului Paul Tang. Și înainte de a preda președinția, îi dau cuvântul lui Gunnar Hockmark. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să spun că împreună cu Esther de Langen avem un raport minoritar pe care vrem să-l atașăm acestui raport. So, și trecem acum la ultima parte a uh, pachetului CCTB. Începem cu uh, raportul domnului Lamasur și începem cu amendamentele 31 la 34. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Vote is... Ah, you need... Oh, Actually, I'm voting. <laughs> You have Mike. Huh? Yeah, that's that's that's really unfortunate. The end of two careers. Is <laughs> a roll call vote. Deci, spuneam, vot cu apel nominal. Da, de fapt, până la urmă votăm la fel, chiar dacă votam cu cartela dumneavoastră. This is really... <laughs> so, the vote is closed. S-a închis votul și se respinge. Compromisul A pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul D pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul DA pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul DB pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul E pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul F pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 201 pentru, împotrivă, tp ul e împotriva? Abțineri se adoptă. Amendamentul 203 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 204 pentru împotriva abțineri se adoptă. 206 nu, nu se votează. 208 atunci pentru împotriva abțineri. Verificăm, s-a deschis votul la 208. One EPP too many un vot în plus de la PPE. Still one EPP too many. În continuare, tot e cineva în plus de la PPE. Mulțumesc, Burkhardt. S-a închis votul și se respinge. Compromisul G. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 224 pentru 224 pentru, împotriva, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Deci, acum trecem la 228, da? Corect? Pentru, împotriva abțineri, se respinge. Acum, 232 pentru, împotriva abțineri se respinge. Și acum, compromisul H pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 252 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 24 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 261 pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul HA pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 267 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 266 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul HB pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul I pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul IA pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul J pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 280 pentru împotriva abțineri se adoptă, Compromisul JA pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul JB pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul L pentru împotriva abțineri se adoptă. Și acum considerentele. Compromisul AA pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul BB pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul CC pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul DD pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul EE pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul M pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul FF pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 101 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul N pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul NA pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 113 pentru împotriva abțineri se respinge. 115 pentru împotriva abțineri Verificăm 115. One EPP too many. Cineva de la PPE în plus. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Acum 117 pentru, împotriva abțineri se respinge. 118 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 120 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul O pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 126 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 130 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 131 pentru împotriva abțineri se respinge. 132 pentru împotriva. A, verificăm 132. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Compromise HH in favor against abstentions. Compromisul HH pentru împotriva abțineri se adoptă. 134 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 123 cu un amendament oral. O, e caduc. Atunci nu votăm 123. Acum, 129 e caduc și el și trecem la 135 pentru, împotrivă cred că se adoptă, dar haideți să verificăm pentru că nu era foarte clar, nu s-au ridicat destule mâini. Din nou cineva în plus de la PPE. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum votul propun pe propunerea comisiei astfel modificată, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 38 de voturi pentru, 11 împotriva, 5 abțineri. Felicitări raportorului. I Mi se spune că nu am votat amendamentul 9. Unde e? From page 25. Pagina 25. Ok. After compromise O. După compromisul O, amendamentul 9, vă rog. Ați găsit cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. Docmul Hockmark, vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte, împreună cu Esther de Lange și cu Bernard Hayes, vom uh, anexa un raport minoritar la acest raport. In any case, I think this uh, vote today is... Uh... Da, votul de astăzi este foarte important și o mare majoritate a acestei comisii își dorește ambi propunere ambițioase care să rezolve uh, problema impozitării economiei digitale și e nevoie de soluții inovatoare și așteptăm cu nerăbdare să uh, acest dosar să fie examinat și de către uh, Consiliu. Trecem acum la următorul punct care trebuie votat, următorul un proiect de raport al domnului Hugues Baie în ceea ce privește semestrul european pentru coordonarea politicilor economice și um, creșterea anuală 2018. Compromisul A pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul B pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul C pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul D pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul uh, E pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul G pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul H pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 190 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul I pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul G, J pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul L pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul M pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul N pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul O pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 369 pentru împotriva abțineri se respinge. Referiri. Vreți să le votăm în bloc? Atunci votăm în bloc referirile de la 1 până la 9, pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1 acum, pentru împotriva abțineri se adoptă. Referirea de la 10 până la 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotriva abțineri se... Vom verifica, s-a deschis votul. Cineva de la PPI în plus. S-a închis votul. Și se adoptă. Referirea 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Referirea de la 17 până la 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Referirea 21 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Referirea de la 23 până la 26 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul P pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul V pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Q pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 22 pentru împotriva abțineri se respinge, amendamentul 26 pentru împotriva abțineri se respinge, compromisul A pentru împotriva abțineri se adoptă, pentru împotriva mhm. abțineri se respinge, compromisul S pentru... Nu, no, era o majoritate covârșitoare. Bun, verificăm amendamentul 36. S-a deschis votul. Cineva de la PPE în plus. S-a închis votul. Se respinge. 48 împotrivă, 5 pentru. Compromisul S pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 54 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul T pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul U pentru împotriva abțineri se adoptă. Vize.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 cele trei aliniate de la buget și votăm acum sub capitolul referitor la siguranța de mediu. Pentru împotriva abțineri se adoptă aliniatul 17 envi pentru împotriva. Verificăm, s-a deschis votul. Unul de, uh, cineva de la PPE în plus. Vote is Mulțumesc, s-a închis votul. Se adoptă. 28-26, aliniatul 18, Envy pentru, împotriva. Văd că e o majoritate, dar haideți să verificăm totuși. S-a deschis votul. S-a închis votul și a fost respins. 19 MV pentru verificăm 19. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă acesta. Acum 20. Envy. Verificăm. Vote is closed. S-a închis votul și acesta e respins. 21 Envy pentru împotriva abțineri se respinge. Vot cu apel nominal pe text, astfel modificat. S-a deschis votul. One EPP too many. Cineva de la PP iar în plus. One EPP too many. Continuare, iar cineva în plus de la PP. Vă rog, un supleant. Retrageți cartela de vot. Bun, s-a închis votul. 45 pentru, 7 împotriva, o abținere. Felicitări domnului raportor. Uh, now we move to... Trecem la raportul domnului Tremosa privind competiția, concurența, compromisul A. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Uh, amendamentul 12. Pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul B. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul D pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul E pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 37 pentru împotriva Cred că a fost adoptat, însă nu ați ridicat mâinile, deci trebuie să verificăm amendamentul 37. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. 28 la 25. Amendamentul 38 pentru, împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotriva. Verificăm, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Rejected. Se respinge. 40 pentru, împotriva. Cum votează PP? Pentru? Abțineri se adoptă. 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 42 pentru, împotriva abțineri. Verificăm amendamentul 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Egalitate de voturi, deci se respinge. 43 pentru, împotriva abțineri se respinge. Nu, verificăm, în cer scuze. Socialiștii au votat pentru. S-a închis votul. Se adoptă. 44 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 45 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 49 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 51 pentru împotriva. Verificăm amendamentul 51. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 52 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul F1 pentru împotriva țineri se adoptă compromisul G, pentru împotriva țineri se adoptă compromisul H, pentru împotriva țineri se adoptă compromisul 9. Deci aliniatul a fost retras, deci toate amendamentele au fost retrase. Compromisul I atunci pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul G pentru împotriva verificăm compromisul G. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 90 pentru, împotriva. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 92 pentru, împotrivă, abțineri. Nu văd cum au votat uh, versii, deci haideți să verificăm, s-a deschis votul. Cred că a fost respins. S-a închis. Votul a fost respins, da. Amendamentul 93 pentru împotriva abțineri se adoptă, 95 pentru împotriva abțineri se adoptă, 96 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul K pentru împotriva abțineri se adoptă, 107 pentru împotriva abțineri, cred că a fost adoptat, dar dacă doriți putem verifica, da, s-a deschis votul pentru 107. închis votul. Se adoptă. 108 pentru, împotriva abțineri. PP-ul pentru, împotriva, împotriva, se respinge. 113 pentru, împotriva, abțineri. Cred că a fost respins, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. Un vot în plus la PP. S-a închis votul. A fost respins. 114 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 117 pentru, împotriva. Verificăm 117. S-a închis votul. A fost respins. 119 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 120 pentru, împotriva abținerii, respins. Compromisul L pentru, împotriva abținerii, cred că se adoptă, clar, S-a dorit să verificăm? Verificăm, compromisul L s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1.31. Pentru împotriva abțineri se adoptă 1.32. Pentru împotriva abțineri se adoptă 1.34. Pentru împotriva abțineri verificăm s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 135. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1.36 pentru împotriva abțineri se respinge, compromisul M pentru împotriva abțineri se adoptă. 144 pentru împotriva abțineri se adoptă, 146 pentru împotriva abțineri se respinge 147, pentru împotriva abțineri se adoptă 148, pentru împotriva abțineri. Verificăm. Cred că a fost respins, dar verificăm. S-a votul, a fost respins. Compromisul N pentru împotriva abțineri se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 158 în două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva a. Verificăm, cred că a fost respins, dar s-a deschis votul. S-a închis votul. Da, a fost respins. Diferența de un vot. 160 pentru, împotrivă, abținări se respinge, 164 pentru, împotrivă, verificăm și 164. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 165 pentru, împotriva abțineri se adoptă 166 pentru, împotriva abțineri se adoptă 167 pentru, împotriva abțineri se adoptă compromisul OPRS pentru, împotriva abțineri se adoptă 178 pentru, împotriva abțineri se adoptă compromisul Q pentru, împotriva abțineri se adoptă 197 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul T pentru împotriva țineri, se adoptă. Amendamentul 205 pentru împotriva țineri, se adoptă. 207 pentru împotriva țineri, se adoptă. 209 cu amendament uh, oral pentru împotrivă verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 210 pentru. Nu. Nu, compromisul 1 este supus la vot. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 220 pentru împotriva abțineri se adoptă. 221 pentru împotriva abțineri se adoptă. 222 pentru împotriva abțineri se adoptă, 223 pentru împotriva abțineri se adoptă, 224 pentru 223, da? Se adoptă, 224 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul V pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum 233 pentru împotriva verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Egalitatea se respinge. 234 pentru împotriva abțineri se adoptă. 235 pentru împotriva verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge compromisul W cu un amendament oral pentru împotriva Verificăm. S-a deschis votul. Compromisul W cu amendament oral. Eu văd un plus pe lista mea, dar e o chestie de ultima oră îmi cer dar, dar permit această consultare rapidă. Deci compromisul cu un amendament oral. De deci, ce un plus? S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 242 acum pentru împotriva abținerii. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 243 pentru împotriva abțineri se adoptă. Nu. 240, Compromisul X pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Z pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Y pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AA pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 254 pentru împotriva abțineri se adoptă. 256 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 257 cu un amendament oral pentru împotriva țineri se adoptă. Următoarele sunt caduce până la 260 inclusiv, deci 261 pentru împotriva țineri se adoptă. Urmează 263. E bine? Da. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 264 pentru împotriva abțineri se adoptă. 265 pentru împotriva abțineri se adoptă. 266 pentru împotriva abțineri. Cred că a fost respins, dar verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da, a fost respins. Compromisul. Nu. 260. Nu. Compromisul AB pentru împotriva țineri se adoptă amendamentul 275 pentru împotriva țineri se adoptă 276 pentru împotriva abținerii. Cred că a fost respins, dar verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 277 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 278 pentru, împotrivă, a, verificăm. S-a deschis votul. Două nu, 700, 278. Uh, primul amendament al domnului Martușelo, 278, s-a închis votul. Se adoptă. 279 acum pentru, împotriva țineri. Se adoptă. 281 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 283 pentru, împotriva abțineri se respinge. 284 pentru împotriva abțineri se adoptă. 288 pentru împotriva verificăm amendamentul 288 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 289 pentru, împotriva țineri se respinge. Amendamentul 290, un amendament oral, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 291 pentru, împotriva, verificăm 291, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 292 pentru, împotriva. Verificăm, s-a deschis votul. Vă rog să ridicați mâinile dacă doriți să mergem mai repede înainte. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2, INTA, pentru Văd că există diferențe pe lista de vot, deci cred că putem încerca să votăm un bloc de la amendamentul 2 până la amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotriva, verificăm amendamentul 10 de la Comisia INTA, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la IMCO. Putem să votăm în, în bloc de la 3 până la 12, dacă nu sunt obiecții. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. INCO 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. INCO de la 14 până la 26 în bloc, dacă până la 25. Deci de la 14 la 25, încă nu, atunci fiecare în parte. 14 pentru, împotriva țineri se adoptă. Imco. Acum în bloc. De la 17 la 25. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. IMCO 26 pentru împotriva abțineri se adoptă. Agri 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Agri 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Agri 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Agri 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Agri 6 pentru împotriva Agri 6. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă Agri 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă Agri 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă Agri 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă Agri 13 pentru, împotriva verificăm Agri 13 s-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Agri 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Considerentele nu sunt supuse la vot. Și trecem la referiri. Amendamentul 1 pentru Pentru împotriva verificăm amendamentul 1. S-a închis votul. Se adoptă referirile 1 până la 6 pentru, împotriva. PP-ul a votat pentru, abțineri se adoptă, Am, amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Trebuie să supunem la vot referire 10 până 11 pentru potriva abține se adoptă, amendamentul 7 pentru potriva abține se adoptă, referirea 12 pentru potriva abține se adoptă, amendamentul 8 pentru împotriva abțineri se respinge. Supunem la vot textul astfel modificat, vot prin apel nominal, s-a deschis votul.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 Verificăm amendamentul 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 41 pentru, împotriva. Verificăm și amendamentul 41. S-a închis votul. Se respinge. 42 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 43 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 44 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 45 pentru împotriva abțineri se adoptă, 11 pentru împotriva abțineri se respinge, 46 pentru împotriva verificăm 46 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 48 pentru, împotrivă. Verificăm 48, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 50 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă 13 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. 14 pentru împotriva abțineri se adoptă, 51 pentru împotriva abțineri se adoptă, 52 pentru împotriva abțineri se adoptă, 53 pentru împotriva abțineri se adoptă, 54 pentru împotriva. Uh, verzii votează pentru, liberalii pentru, pentru deci se adoptă, 55 pentru împotriva abțineri se adoptă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 se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, verificăm amendamentul 3, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 28 pentru, împotriva abțineri se respinge, 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 6, 6 pentru, împotriva, verificăm amendamentul 6, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 31 pentru împotriva abțineri se adoptă. Supunem la vot textul astfel modificat. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 50 pentru, 4 împotriva, nicio abținere. Felicitări raportorului și acum trecem la ultimul raport adoptarea numirii lui Boștian Iacec pentru uh, calitatea de membru al Comitetului Unic de, Re- de Rezoluție este un, avem un vot uh, secret, s-a deschis votul. Un vot în plus la PP. S-a închis votul. 41 de voturi pentru, 6 împotrivă, 5 abțineri. Felicitări domnului Iațbec, pe care tocmai l-ați ascultat. Am încheiat uh, sesiunea de vot și reuniunea de astăzi. Ne revedem mâine la ora 9 pentru a discuta pachetul bancar. Vă mulțumesc, s-a încheiat reuniunea.